Unde está? Și la... Întrebările, sunt mai multe întrebări. Una este următoare. Ce se întâmplă cum se mișcă din partea Uniunii Europene recunoașterea președintelui interimar Juan Guaido în Venezuela, după ce au expirat cele 8 zile de ultimatum care a fost uh, dat de Uniunea Europeană pentru a fi uh, recunoscut. A doua întrebare, și știți bine că această întrebare a fost trimisă în scris, este următoarea. Vreau să știu dacă înaltul reprezentant, vicepreședinta Federica Mogherini, are discuții. O să aștept puțin pentru că e prea mult zgomot și nu pot să mă concentrez. Proviamo a fare silenzio un po'. Vă rog să faceți liniște în încăpere, astfel încât vorbitoarea să se poată face auzită, vă rog. Dacă nu, așteptăm să intre toată lumea, să se așeze și apoi o să continuăm. Și o să vorbesc după ce se așează toată lumea. Vale. E, eh, bueno. Bun, o să reiau. Prima întrebare este următoarea. Ce se face din partea Uniunii Europene cu privire la recunoașterea lui Juan Guaido, președintele interimar, după ce au expirat cele 8 zile al ultimatumului acordat de Uniunea Europeană. A doua întrebare, dacă înalta reprezentantă, vicepreședinta doamna Mogherini, are discuții cu două țări, adică Italia și Slovacia, să se alăture celorlalte 26 de state membre care l-au recunoscut deja pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuela. A doua întrebare, dacă grupul internațional de contact care a fost creat la Uniunea Europeană pentru a soluționa această problemă, pentru a contribui la criza venezuelană, a ajuns la soluții concrete sau s-au făcut propuneri noi. Și aș vrea de asemenea să mai pun o întrebare foarte importantă, ținând cont că se apropie ziua de 23 de februarie și se va încerca în intrarea ajutorului umanitar în Venezuela, ce măsuri se iau din partea Uniunii Europene dacă domnul Maduro continuă să blocheze ajutorul umanitar la graniță pentru a face față foametei uh, din Venezuela. Ajutorul umanitar e la granița cu Columbia și apoi sancțiunile din partea Uniunii Europene vor fi extinse sau nu? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Răspunsurile vor fi date de doamna Monica Lorenzo. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața! Doamnelor și domnilor parlamentari, declarația de pe 26 ianuarie în numele Uniunii Europene spune foarte clar că și citez, alegerile prezidențiale din uh, Venezuela din mai n-au fost nici libere, nici credibile și nu au credibilitate democratică. Deci țara are nevoie de un guvern care să reprezinte cu adevărat voința poporului venezuelan. Ca rezultat, Uniunea Europeană a rep- interpretat uh, apelul la organizarea unor alegeri prezidențiale libere și credibile în conformitate cu standardele or uh, internaționale și ordinea constituțională Venezuela. Noi am repetat susținerea pentru adunarea națională care este corpusul, uh, instituția democratică și aleasă a Venezuelei și pentru asigurarea protecției membrilor săi. Considerăm că trebuie găsită o soluție pașnică și inclusivă. Este singurul mod de a ieși din impasul politic actual și din criza socială pe care a provocat-o. Declarația indică de asemenea faptul că în absența unui anunț privind organizarea unor noi elegeri cu garanții în zilele următoare, Uniunea Europeană va întreprinde noi acțiuni inclusiv va recunoaște conducerea țării în conformitate cu articolul 233 din Constituția venezuelană. Declarația reprezintă cadrul comun în baza căruia majoritatea statelor membre, de cum spunea și doamna deputat, 26 până acum, au recunoscut între timp pe domnul Guaido ca președintele legitim interimar al Venezuelei, prezidente Encargado cu condiția organizării unor noi uh, alegeri prezidențiale. Iar statele care nu l-au uh, recunoscut uh, sunt de acord cu părerea din declarație, iar câteva dintre ele și-au au dat glas susținerii domnului Gaidor și adunării naționale. Vreau să accentuez faptul că recunoașterea statelor și guvernelor este de competența suverană a fiecărui stat membru Constrângerile juridice și alți factori pot limita capacitatea unor state membre de a recunoaște expres pe domnul Guaido, mai ales în contextul curent foarte complex din Venezuela. Totuși, considerăm că, mulțumită cooperării interne, Uniunea Europeană a exprimat o poziție coerentă pe această chestiune foarte importantă și a spus clar că poziția sa nu este de neutralitate. Uniunea Europeană este unită în evaluarea situației, apropo de ce este necesar, uh, și anume alegeri prezidențiale libere și corecte, și mergem în sensul realizării unui spațiu politic prin grupul de contact internațional, menținând uh, și presiunea, iar unii parteneri fac acest lucru. Prima reuniune a grupului internațional de contact a avut loc la Montevideo pe 7 ianuarie și s-a concentrat pe procesul politic care se ducă la restaurarea democrației prin alegeri prezidențiale anticipate, credice și nu printr-un dialog deschis. Așa cum s-a hotărât la această reuniune, misiunea tehnică a UN Uruguay se deplasează acum la Caracas și va avea întâlniri miercuri și joi de, deci, pentru a discuta condițiile și garanțiile pentru noi alegeri ca și uh, asistența umanitară an, uh, aliniată la principiile umanitare pentru a discuta rezultatele acestei misiuni. Va avea loc o, re- o reuniune a înalților oficiali pe 28 februarie la Bruxelles și vom pregăti și următoarea reuniune ministerială care va avea loc mai târziu în martie, probabil în America Latină. Și în cele din urmă, permiteți-mi să vă reamintesc că măsurile restrictive împotriva 18 înalți oficiali venezueleni sunt o parte integrantă a politicii Uniunii Europene pentru a aduce Venezuela din nou pe calea democrației. UE monitorizează în continuare situația și poate lua și alte măsuri ținând cont de evoluția ulterioară. În acest domeniu s-au făcut uh, Uh, se fac uh, propuneri concrete de către statele membre și ele vor fi discutate la grupurile de lucru ale Consiliului. Vreau să vă mulțumesc Parlamentului European pentru interesul pe marginea acestei chestiuni și pentru susținerea eforturilor noastre de a ajunge la o soluție concretă democratică la situația din Venezuela. Mulțumesc! Mulțumesc! Teresa, sper că ești mulțumită de răspunsuri pentru că trebuie să trecem la dezbaterea următoare. Da, da, se pare că da. Da, sunt mulțumite. Pur și simplu, dacă mi se permite, vreau să spun că alegerile democratice sunt greu de organizat când persoana care le organizează nu este un democrat, ceea ce e foarte complicat. Este, aici trebuie să facem niște încercări. Mă preocupă și ajutorul umanitar. S-a răspuns într-o oarecare măsură în sensul că la reuniunea care va avea loc pe 28 februarie se va discuta și tema ajutorului umanitar, dar acest ajutor care se află la graniță este destul de complicată și nu ar trebui să așteptăm atunci, să încercăm măcar să avem o poziție clară pentru a debloca ajutorul umanitar care se află acolo independent de faptul că e vorba de o temă umanitară sau nu. Mulțumesc! Bun, mulțumesc! Mulțumesc și reprezentantei uh, Consiliului. Vreau să-i mulțumesc și Terezei pentru răspunsul. Și acum Da, vă rog, musafirii noștri Bine. Bun. Și acum o să trecem la o audiere foarte importantă, ce anume atacurile împotriva avocaților care apără drepturile omurilor. Unde este interpretarea în limba rusă este pe canalul 26 în interpretare în limba rusă. Drepturile omului pot fi protejate, după cum știm, și promovate într-un mediu în care reprezentanții avocaților își pot desfășura activitatea fără amenințări și fără obstacole în calea garanțiilor cheie și fără să se asigure protecția pentru activitatea lor. Sunt din ce în ce mai multe îngrijorări privind hărțuirea, amenințarea și atacurile împotriva avocaților care să străduiesc să-și desfășoare activitatea legitimă de a-și proteja clienții. În multe uh, țări există un amestec al statului care subminează independența profesiei avocaților, a barourilor și uh, a funcționării instanțelor, desemnând, de exemplu, judecători specifici pentru cazurile politice, așa numitele cazuri politice. De foarte multe ori, avocații sunt și ei țintiți. Este cazul avocatului chinez Wang Kuazang, care a fost condamnat la o lungă perioadă de detenție după ce pur și simplu a dispărut Uh, ca urmare a represaliilor 709. La sfârșitul ianuarie am dat o declarație în acest sens. Urmărim cu multă atenție cazul lui Nasrim Sotudeh în Iran. Ne simțim responsabili pentru că el a primit premiul Saharov în 2012. Orice atac împotriva avocațiilor care apără drepturile omului este un atac împotriva justiției și a principiilor de bază ale statului de drept. pe lângă cadrul legal și cadrul instituțional care stă la baza democrației și a statului de drept, toate trebuie apărate. Este o dezbatere care are loc în multe locuri, în adunarea parlamentară, de exemplu, uh, unde s-a spus că e necesar să apară o convenție europeană pentru a-i proteja pe avocați. Avem mai mulți oaspeți Domnul Patrick Henry este primul președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, al Consiliului Barourilor și Societăților de Avocatură din Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, avocatul există, este prezent ca să ajute o persoană, un bărbat sau o femeie să rămână în picioare. Avocat, avocatul este cel care apără demnitatea omului, care este zdrobit de mașina statului, de complexitatea dreptului, care ascultă, înțelege și apoi restituie și apără. Avocatul îl apără pe om, apără persoana, apără individul împotriva societății, a puterii și a celorlalți. Avocatul este întrept, în, întruparea drepturilor omului, cel care permite transformarea în realitate a drepturilor omului, fără care ele ar rămâne literă moarte. Avocatul îi jenează pe cei care uh, îi contravin proiectelor hegemonice, îi jenează pe cei care denunță aceste acțiuni și îi jenează pe cei care vor să oprime fără niciun obstacol. Avocatul este arestat, este torturat, asasinat peste tot acolo unde dreptul uh, uh se contravine tiranilor din 1984, raportorul special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților, a notat sporirea numărului de plângeri împotriva uh, acestor avocați care luptau pentru drepturile clienților, mai ales când Avocații reprezintă persoane acuzate în afaceri care sunt sensibile din punct de vedere politic. Faptul că avocatul este asimilat cazurilor clientului este interpretat ca un act de intermitare. Puterile publice au obligația să protejeze avocații împotriva asemenea, unor asemenea acte. Cifrele din 2017 sunt înspăimântătoare. Din ce în ce mai mult, represaliile împotriva avocaților sunt în creștere profesia de avocat este profesia cea mai vizată de atacurile, după atacurile împotriva jurnalistilor. Sunt 700 uh, de avocați asasinați, așa cum uh, în, s-a văzut în 2017 conform cifrelor de la ONU. Represaliile împotriva avocaților sunt absolut ter- uh, barourile sunt independente, barar, barourile țin de Declarația Universală a Drepturilor Omului, totuși sunt denunțate ca un produs al civilizației occidentale iudeo-creștine, capitaliste, nu capitalisme, colecționiste. Să trecem peste înțelesul acestui oximoron pentru că nu merită. Există, apare un discurs simplificator care uh, nu merge în niciun sens sunt asimilați cauzei pe care o apără avocatul unei asemenea persoane devine nesupus sau drepturile omului nu mai sunt de niciun ajutor pentru că avocatul ține atunci de clientul lui. Într-o anumită măsură, drepturile omului sunt legate de democrația parlamentară, sau cel puțin în felul acesta au apărut. Este adevărat că democrațiile parlamentare pas astăzi atins, să atingă anumite limini. Sunt uh, un, um, înglomate în populism, în știrile false și în capacitatea unor oameni politici să apară cu o viziune uh, care ar putea să depășească următoarele alegeri. E un joc politic steril care îi face absolut invizibil pentru uh, Uh, generațiile viitoare care cer o altă abordare a guvernanței mai participativă. Drepturile omului și avocații sunt legați de democrația parlamentară occidentală, dar nu sunt corolarul lor drepturile omului, libertatea de expresie, limitarea arbitrară, accesul la justiție, transparența administrativă, independența apărării, respectul secretului profesional, nu sunt valori legate de o formă de guvernanță. Justiția este expresia materială a libertății. Avocații sunt de asemenea garanții libertății, a solidarității, a egalității oamenilor. Avocații asigură siguranța juridică, posibilitatea de a merge înainte cu siguranță, că lucrurile, produsele lor nu vor fi confiscate, că toate conflictele vor fi judecate cu uh, corectitudine. Siguranța juridică este condiția unei dezvoltări economice, dar nu s-a putut niciodată corela uh, durabil dezvoltarea economică și tirania. Drepturile omului sunt valori, valori ale omului, valori economice în același timp. De aceea nu putem admite atacurile anumitor regimuri împotriva avocaților. Nu putem să admite că în China sunt uh, uh, arestați și torturați avocați, că li se amenință familiilor, că sunt condamnați, că li se le trage licența de a profesa pentru că de, uh, apără, eu știu, minoritar religioși sau uh, a, îi apără pe cei care denunță corupția sau încălcările împotriva mediului. Nu putem admite că în Filipine există o strategie a asimilării, a, a asasinării sistematice a acestor avocați sub uh, amenințarea, sub uh, ideea că fac trafic de droguri. E vorba de condamnări foarte grave împotriva celor care apără femeile care poartă, refuză să poartă vălul în țările arabe. Nu putem admite că în Turcia avocații sunt asimilați cu cei pe care îi apără că sunt arestați avocații avocaților, avocaților opozanților și că sunt condamnați la perioade lungi de detenție. Nu putem admite că în uh, Adagstan legea privind noua disciplină a, baronul, a baroului exclude avocații de la formarea profesională uh, dacă îi apără pe opozanții regimului și la fel și în Azerbaijan și Tajikistan. În India și în Pakistan, asasinarea avocaților a devenit o manieră clară de a rezolva conflictele și nu putem accepta această lucru. În America Latină și în Africa sunt foarte mulți avocați asasinați. În Mexic, în Honduras, în, în alte țări, au fost, în Egipt sau în Sudan, în Burundi au fost arestați și torturați o mulțime de avocați aceste atacuri s-au multiplicat, iar organizația noastră încearcă să susțină avocații persecutați scoțând la iveală aceste atacuri și făcând presiune asupra statelor respective, alertându-i pe uh, actorii cheie din Uniunea Europeană și din Consiliul Europei. Uh, noi ne asociem și altor profesii. În 2016 s-a reluat, s-a luat această inițiativă pentru jurnaliștii din Turcia. În 2016 organizația noastră a creat o platformă în sensul apărării apărătorilor drepturilor omului. Platforma aceasta, Protect Defenders se referă la apărătorii uh, drepturilor omului și face o treabă remarcabilă care trebuie încurajată. Este de asemenea la Consiliul Europei studiată posibilitatea creierii unei asemenea platformă. Noi cooperăm cu Consiliul Europei pentru a ajunge la o convenție europeană pentru profesia de avocat. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în ianuarie 2018 o recomandare în acest sens și luna trecută s-a lansat uh, o asemenea inițiativă. Și există și alte organizații naționale și internaționale sau de ale barourilor care au asemenea inițiative. Contextul ne îngrijorează din ce în ce mai mult, așa că avem nevoie de inițiative puternice din partea UE pentru a susține avocații care în fiecare zi apără pe apărătorii drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să urmărească situația îndeaproape și să arunce lumina asupra atacurilor inacceptabile cărora le cad victima avocații. Uniunea Europeană trebuie să denunțe aceste atacuri în relațiile cu țările respective prin dialoguri privind drepturile omului, prin rezoluții ale Parlamentului European programe de finanțare specifici dedicate luptei împotriva acestui flagel. Și foarte concret, acum cer astăzi Comisiei să includă în proiectul privind 2020-2024 un, uh, o inițiativă pentru a lupta împotriva atacurilor, împotriva protecției de avo- profesiei de avocat. Avocatul trebuie apărat pentru că este garantul umanității. Mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie lei per il suo intervento. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Acum am să-i dau cuvântul domnului Richard Sedio de la Observatorul Internațional al Avocaților în Pericol. Observatorul are scopul de a apăra pe avocații care sunt amenințați ca rezultat al practicilor lor profesionale. Dumnealui se va concentra pe situația din Turcia, care este o situație foarte gravă. Mulțumesc! Sunt foarte bucuros că astăzi pot să vă spun câteva lucruri despre situația avocaților aflați în pericol în lumea întreagă. Patrick Henry a rezumat foarte bine situația. La ora actuală constatăm că se înrătățește foarte mult situația. Avem o imagine de ansamblu mult mai bună asupra pericolului cu care se confruntă avocații. Dar în același timp, nu doar că știm mai bine cum stau lucrurile, dar în același timp, după cum spuneam, crește numărul de atacuri împotriva avocaților care apără drepturile omului, drepturile individuale. Avocatul este asimilat din ce în ce mai mult cu cauza pe care o apără, din ce în ce mai multe regimuri care nu sunt în stare sau nu doresc să facă o diferențiere între aceste două lucruri. În ciuda faptului, după cum știți, că ONU a consacrat principiul independenței avocatului și a barourilor. Textul ONU respectiv nu este obligatoriu, dar este un punct de reper important la nivel internațional, pe care trebuie să-l respecte toate țările care sunt membre ONU. De asemenea, mai constatăm că solidaritatea internațională a avocaților poate fi îmbunătățită. Nu este suficient faptul că există state și organizații internaționale care acționează în acest plan organizațiile internaționale ale avocaților pot să aibă efecte benefice. Faptul că avocații sunt asistați de confrați din alte state, uneori, chiar de multe ori, de fapt, poate să dea roade. Avocații nu trebuie să lucreze singuri în umbră. Imaginea lor și viețile lor trebuie să fie apărate pe plan internațional. Eu am făcut acest lucru, am pledat pentru colegii mei și am constatat că acțiunile noastre sunt eficiente. Deci ceea ce facem noi, într-adevăr, poate avea un efect util. Consiliul Național al barorilor din Franța, pe care le reprezint eu, colaborează cu Consiliul Național din Spania și Consiliul Național din Italia. Aceste trei Consilii Naționale Barorilor au, organizat, um, au creat o organizație numită Organizația Inter- Internațională a Avocaților în Pericol. Scopul acestei organizații este de a ajuta pe cei care, sunt afla- care se află în pericol în lumea întreagă. De asemenea, îi ajutăm pe colegii noștri turci. După cum știți, ei se confruntă cu o situație dramatică. Foarte mulți dintre ei sunt urmăriți de către statul turc. Este dificil să avem niște date exacte, niște cifre exacte, dar conform raportului biroului înaltului comisar ONU, la sfârșitul 2017, 570 de avocați au fost arestați, 1000, aproximativ 1400 au fost uh, acționați în instanță și număr foarte mare au fost întemnițați. Situația s-a înrăutățit în mod considerabil. 218 avocați au primit uh, um, pedepse foarte lungi cu închisoarea din iulie anul trecut și mai mult de 100 de avocați au fost uh, condamnați în Turcia în anul 2018. Și sunt încă pe rol foarte multe alte procese. Primul este procesul KSK2. KSK2. Acestea sunt inițiale, bineînțeles. Pe 22 noiembrie 2011, în Istanbul și în 15 alte orașe din Turcia, 45 de avocați, jurnaliști, un șofer, de asemenea secretari, au fost interpelați. 36 dintre aceștia au fost reținuți. Li s-a reproșat faptul că au participat la apărarea lui Abdullah Ocalan, care este liderul PKK. Este unul dintre fondatorii și conducătorii acestui partid se consideră că această organizație este teroristă, mai ales în Turcia. Deci simplul fapt că un avocat îl apără pe un om care a fost uh, denumit terorist este suficient să se considere că și, și avocatul în sine este terorist. În 2014, inculpatul a fost, uh, s-a prezentat în fața curții din Istanbul și procesul încă este pe rol. Un al doilea proces este procesul uh, denumit CDH. 23 de avocați sunt urmăriți din 2013 și motivul este următorul. Sunt membri ai baroului avocaților progresiști. Aceasta este o asociație care numără aproximativ 2000 de membri. Au fost organizate, organizate percheziții. 9 avocați au fost puși în detenție. toți fac parte din echipa de apărare a celor 46 de avocați care sunt urmăriți în cadrul um, procesului KSK, despre care v-am vorbit adineori. Al treilea proces este procesul ODH. Aici e vorba de 12 avocați, membri din echipa de apărare a celor 46 de avocați despre care vorbeam înainte, la KSK. Deci acești 12 avocați au fost uh, interpelați, au fost puși sub urmărire pentru simplul fapt că au uh, luat cuvântul în apărarea avocaților respectiv. S-a considerat că ei apără un grup terorist. Se consideră că au avut legături cu asociația familiilor sau apropiaților condamnaților. Și li se reproșează faptul că fac parte dintr-o asociere, dintr-o asociație care apără prizonierii. După tentativa de lovitură de stat din 2016, lucrurile s-au înrăutățit și mai tare. Numerele pe care le v prezentat anterior dovedesc acest lucru. În decembrie 2018, 590 de avocați au fost reținuți, 1546 sunt urmăriți și un număr foarte mare sunt condamnați la închisoare. Mulți au fost și torturați în perioada de detenție. Statul turc nu urmărește doar pe avocați. De asemenea, adoptă anumite texte care le reduce independența. Pe 22 noiembrie, 2016 a fost dat un decret al guvernului turc. Guvernul turc a decretat atunci închiderea a 370 de organizații din organizația civilă turcă. Printre acestea se numără și organizații, bineînțeles, organizații de avocați. S-a dat alt, un alt decret pe 29 octombrie 2016. Acest decret atacă foarte tare statutul avocatului pentru că s-a schimbat relația dintre un avocat și un client acuzat de terorism. Conversațiile dintre aceștia sunt înregistrate de încolo. Avocatul nu mai poate avea o conversație confidențială cu clientul său. Și în momentul în care are loc o astfel de conversație între avocat și clientul său, e nevoie de, la o închisoare, e nevoie de prezența unui paznic. Și de asemenea este posibilă întreruperea vizitelor avocatului la închisoare pentru o perioadă de șase luni. Restrângerea accesului la avocat. Eliminarea secretului profesional. Schimbarea statutului. Tortura. Iată, toate aceste elemente reprezintă elemente ale unei situații foarte grave. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a intervenit în situații mult mai puțin dramatice în trecut. Cortea Europeană până în prezent a considerat faptul că nu poate să se sesizeze deoarece există încă căi de recurs interne în Turcia care trebuie să fie epuizate în prealabil. Vă puteți închipui că aceste căi de recurs interne sunt căi de recurs fantomă, care nu îi permită petentului să poată să își recupereze prejudiciul. Curtea Constituțională Turcă, în principiu, are competența de a analiza aceste încălcări care au fost uh, realizate împotriva anumitor persoane fizice. Deci e vorba de încălcarea drepturilor fundamentale. Curtea Constituțională Turcă a declarat că este incompetentă pentru a analiza conformitatea decretelor guvernamentale despre care vorbeam adineauri, care au instaurat un, o stare de urgență și care aduc atingere profesiei de avocat. Unii dintre judecătorii din Curtea Constituțională au fost și ei arestați și puși în detenție provizorie, pe motivul că nu erau pe placul puterii guvernul turc a înființat o comisie, o comisie ad hoc. Scopul acesteia ar fi acela de a analiza plângerile venite din partea avocaților care au fost arestați în mod abuziv sau torturați. Comisia respectivă nu a dat niciodată o decizie favorabilă. De altfel, este compusă în principal din membrii aleși de către putere, de către puterea executivă este în totalitate dependentă de putere, de putere executivă. Deciziile sale nu sunt motivate. Ședințele sale nu sunt publice. Procedura este o încălcare gravă a dreptului de apărare și Curtea Europeană a considerat uh, cu toate acestea că trebuie să aștepte deciziile acelei comisii înainte să se poată autosesiza. Sperăm totuși și se pare că așa se va și întâmpla în curând. Deci noi sperăm următorul lucru. Curtea Europeană își va modifica în curând jurisprudența, în așa fel încât să poată hotărâ în sfârșit că poate fi sesizată fără ca aceste căi de recurs interne fantomă să fie puizate în Turcia. Și noi sperăm că se va întâmpla acest lucru, cu toată sinceritatea. Raportorul special cu privire la independența judecătorilor și avocaților va fi și el sesizat în baza unui raport care va fi înaintat de către mai multe organizații și barouri europene. Ele vor sesiza raportorul special pentru a sublinia mai ales condițiile în care sunt urmăriți avocații în justiție în Turcia și imposibilitatea lor de a uh, avea un recurs real în, partea, în fața comisiei ad hoc despre care vă vorbi, vorbeam adineauri. După cum spuneam, această comisie nu este deloc independentă. Iată, aș mai putea să mai spun câteva lucruri, dar știu că uh, am un cronometru aici. Vreau doar să vă prezint o sinteză, să vă arăt cât de dramatică este situația din Turcia. Avocații europeni urmăresc procesul îndeaproape. Avocații francezi, mai ales, sunt foarte prezenți în fața jurisdicțiilor care sunt sesizate. Întotdeauna sunt câțiva avocați francezi care asistă la acest proces, la aceste procese. Dar nu suntem singuri. Observatorul Internațional al Avocaților în Pericol, deci noi, considerăm că prezența noastră poate să ajute, poate să aducă aminte puterii turce că nu poate să condamne oameni așa cu impunitate. Am asistat la mai multe dintre aceste procese. Se minte că, de exemplu, într-un orășel îndepărtat de Istanbul, colegul nostru turc ce ne-a spus? Eu eram acolo prezent cu trei colegi Italien și colegul turc ne-a spus că dacă n-ați fi fost dumneavoastră prezenți, lucrurile s-ar fi întâmplat diferit. Ar fi fost mult mai dramatic decât ați văzut deja. Este exclus să permitem sucombarea colegului nostru turc în fața acestor atacuri. Și după cum spunea și Patrick Adinaur, așteptăm, avem așteptări foarte mari din partea Uniunii Europene să ne ajute în această luptă care, sper eu, nu este pierdută. Vă mulțumesc! Grație. Grație lei per inter... Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru cuvintele spuse și acum îi dau cuvântul domnului Fuad Agayev, care vine din Azerbaijan, are o experiență îndelungată ca avocat care apără drepturile, omul, drepturile omului și ne va spune mai multe despre situația în Azerbaijan. Aveți cuvântul, domnule. Doamnelor și domnilor, Asociația Barorilor din Azerbaijan în ultimii în ultimii 20 de ani a mers din rău în mai rău și astăzi se află în cea mai proastă situație. Asociațiile profesionale de avocați au un rol important de jucat în ceea ce privește menținerea standardelor profesionale și etice, așa cum apare foarte clar în standardele internaționale. Ele își protejează membrii în fața persecuțiilor și restricțiilor și încălcărilor. Oferă servicii juridice tuturor acelora care au nevoie de ele. Acestea cooperează cu guvernele și alte instituții pentru justiție și interesul public. Însă lucrurile nu stau așa și pentru baroul din Azerbaijan. Guvernul Azer, prin intermediul acestui barou, folosește mai multe metode astfel încât să pună presiune asupra avocaților care lucrează la cazuri politice sensibile. Există și multe probleme cu procesul de admisie în barou și sunt expulzați uh, din barou cei care se ocupă de apărarea drepturilor omului. Doar câțiva avocați pentru drepturile omului pot să apere drepturile azerilor în tribunaluri. Riscul este că asemenea evoluții vor duce la eliminarea totală a avocaților pentru drepturile omului în Azerbaijan, în tribunale naționale și și în cooperația internațională, în colaborarea cu Consiliul Europei și cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe lângă toate acestea, baroul din Azerbaijan a dat dovadă de inconsecvență în ceea ce privește respectarea drepturilor avocaților atunci când intervin cazuri de apărare a celor care apără drepturile omului. În ceea ce privește intrarea în barou, o nouă legislație a intrat în vigoare în 2018 și de acolo sunt excluși cei care nu fac parte din barou să reprezinte clienți în curți. Astfel, nu există un acces eficient și egal la avocați în Azerbaidjan, un lucru pe care statul ar trebui să-l asigure. Până anul trecut, foarte mulți oameni erau prezent, reprezentați în curțile locale de avocați care nu făceau parte din barou. Asemenea, avocați puteau de asemenea să faciliteze solicitările azerilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Această situație s-a schimbat dramatic în 2018 cu noua legislație și și acum toți membrii barolului din Azerbaijan sau uh, apropiații lor pot să reprezinte persoane în curți. Din păcate, am observat că admiterea în barou nu se bazează pe criterii obiective, mai ales când vorbim de avocați bine cunoscuți care se ocupă cu protecția drepturilor omului. În cazul recent al lui Anaghi Hajibeliev și Indagam Alev versus Azerbaijan, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că refuzând să le ofere acces la profesia aceasta, Barola, Asociația Barourilor a încălcat libertatea de exprimare a acestor avocați. Conform articolului 8 din legea privind baroul, pentru a fi admis în barou, un candidat trebuie să treacă de un examen de calificare, un test scris și un interviu verbal. La data de 7 decembrie 2017, a existat un nou prezidiu al acestui barou. În ianuarie 2018 a început s-a făcut, a început examenul, s-a ținut un test scris. Doar, doar 617 din 18.700 de candidați au trecut de primul examen. Noi, membrii din grupul de avocați, un grup foarte cunoscut de avocați care, se opuse, care s-au opus schimbărilor legislative de reprezentare, se aflau printre acești uh, candidați. Opt din nou membri ai grupului au reușit să treacă acest test scris. Ceea ce e important pentru acest fapt. Apoi a existat un examen oral 535 din 607 candidați au reușit să treacă acest test oral. Cu toate acestea, niciunul dintre membrii acelor grup de avocați nu a trecut de examenul oral. Cât despre încetarea activităților și alte penalități pe care le trebuie să le suporte cei care apără drepturile omului în Azerbaijan. În ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că există încălcări în Azerbaijan ale drepturilor pentru avocații care apără drepturile omului în mai multe cazuri. În special, membrii baroului au fost expulzați după ce au apărat politicieni din opoziție, avocații ai drepturilor omului sau jurnaliști, mai ales atunci când și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește condițiile în care au clienților. Alaif Hazanov a fost expulzat din barou în 2015 și Leila Yunus a raportat, a raportat în, cu privire la ceea ce i s-a întâmplat în închisoare. Acesta a fost dat afară din barou după ce a spus care sunt îngrijorările sale în legătură cu siguranța și securitatea. Deși a mai încercat să intre în, în barou după aceea, nu a reușit. Avocatul Ialcin Imanov a fost expulzat din barou în noiembrie 2017 după ce a raportat că a fost torturat clientul său, un prizonier politic. Totul s-a făcut la cererea șefului serviciilor penitenciarelor. Au existat și măsuri disciplinare acolo. În decembrie 2017 eu am mers în uh, închisoare să discut cu clientul meu Ilgar Mamadov, un cunoscut politician, să discutăm despre poziția noastră în ceea ce privește să ajungem cu acest caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aveam doar texte care aveau de-a face cu subiectul și o scrisoare de la Curtea Europeană. Ofițerii de acolo au uh, cercetat toate documentele mele, deși nu aveau dreptul. Cu toate acestea, i-am lăsat să cerceteze aceste texte pentru că eu eram singurul avocat al apărării pentru domnul Mamadov. Documentele mele au fost luate și nu am putut să ne stabilim poziția în legătură cu acest caz. Plângerile mele la Serviciul Penitenciarelor și Asociația Baroului, în care le ceream să elimine asemenea obstacole, nu și-au găsit un răspuns. În iunie 2018, prezidiul Baroului a instituit a început um, proceduri disciplinare împotriva mea, bazându-se pe o scrisoare prin care spuneau că eu l-aș fi insultat pe șeful închisorii și a fi pus presiune asupra ofițerilor din închisoare în decembrie 2017. Probabil nu e o coincidență faptul că au existat aceste proceduri disciplinare împotriva mea când am devenit uh, și avocata lui Ali Kerimli, care este conducătorul cel mai, mai, celui mai mare partid din opoziție în, țară, în Azerbaijan. Elcin Gambarov, un membru al baroului, vorbește de inconsecvență în ceea ce privește baroul și respectarea confidențialității avocaților. Acesta a început să publice o carte bazată pe conversații cu un fost client al său doamna Lelea Yunus în, 1207, uh, în 2017 um, discutau despre ce înseamnă confidențialitatea. În decembrie 2017, cartea lui Gambarov a fost prezentată. Președintele Barolei a participat la acest eveniment și a spus că acesta s-a comportat ca un adevărat avocat, spunea că nu era încălcată niciun fel de etică din această carte. Dar acesta nu a fost dat afară din barou, a fost felicitat și acum face parte din prezidiul baroului. Asociațiile profesionale de avocați au un rol important de jucat în respectarea standardelor profesionale și etice. Guvernele ar trebui să recunoască acest fapt și să respecte faptul că toate comunicările și consultările între avocați și clienții lor sunt confidențiale bazându-ne pe acest exemplu și pe multe altele, cum ne putem aștepta ca garanțiile profesionale, imunitatea avocaților pentru drepturile omului și a clienților lor să fie respectate în Azerbaijan. Apoi, o serie de avocați pentru drepturile omului au primit doar în parte compensațiile pe care trebuia să le primească pentru cazurile pe care le-au avut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau nu au fost deloc plătiți în multe, multe cazuri. Uh, Faptul că nu sunt plătiți are de multe ori de-a face cu dosare sensibile din punct de vedere politic. La sfârșitul anului 2018, Azerbaijanul a început să plătească anumite sume unor anumite avocați, dar plățile sunt selective și parțiale. Recomandările noastre. Autoritățile azere ar trebui să garanteze independența Asociației Barourilor și ar trebui să pună în aplicare hotărârile luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care spun cât de important e rolul pe care îl au avocații și cât de importantă e independența barourilor comunitatea internațională ar trebui să aducă în discuție cazurile avocaților expulzați din barou ținând cont de standardele internaționale și se ceară să se renunțe la interzicerile de călătorie care le-au fost impuse avocaților cum ar fi Intigam Aliev și Ananagi Hadjebieli. Uniunea Europeană și Consiliul Europei ar trebui să oprească și sau să suspende cooperarea pe care o au cu prezidiul Asociației Barourilor, făcând astfel continuând să o facă, sprijină președintele acestui barou. Ar trebui să coopereze cu, uh, cu avocații individuali. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim pentru această intervenție și acum îi dau cuvântul doamnei Bortagos Jardelmali, avocat din Kazahstan. persecutat de, de Kazahstan pentru activități. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Da, sunt din Kazakhstan, dar uh, am învățat atât în Kazakhstan cât și în Statele Unite și sunt uh, membru al baroului din New York am fost uh, discreditată în Kazakhstan <clears throat> am lucrat pro bono în situații de tortună, persecuții ale activiștilor politici. Foarte mulți, ca mine, din Kazakhstan, se tem să apere victimele uh, persecuției politice și torturii. Autoritățile belgiene mi-au acordat azil politic uh, în ciuda riscurilor asumate uh, din cauza situației mele ca apărător al drepturilor omului uh, am fost ținta unor încercări de răpire, am fost supusă supravegherii electronice, uh, Uh, s-a încercat uh, arestarea mea prin Interpol și mi s-au făcut, uh, mi s-au pus în sarcină diverse infracțiuni false. N-a mers nimic și nu m-au oprit și de iar fratele meu Iskander Yerimbetov care locuiește în Kazakhstan a fost arestat. Sau mai clar a fost luat ostatic ca represalii împotriva activității mele și ca o modalitate de a mă obliga să mă opresc Fratele meu la arestare i s-a spus că dacă mă convinge mă, pe mine să mă întorc în Kazakhstan și să dau uh, mărturii false împotriva celor pe care i-am uh, apărat, uh, se vor renunța la acuzațiile împotriva lui. A refuzat și a fost torturat timp de două luni absolut cumplis mi s-a cerut să colaborez cu anchetatorii, ceea ce însemna să semnez mărturii false despre diverse asemenea acuzații uh, false. În octombrie anul trecut, fratele meu a fost uh, condamnat uh, la șapte ani de închisoare în ciuda faptului că lipsea orice element de dovadă din dosarul lui. Asta s-a întâmplat cu familia mea suntem persecutați de stat și ca să explicăm ce se întâmplă cu avocații în Kazakhstan, e important să înțelegem evoluțiile politice uh, din Kazakhstan. Uneori sunt trecute cu vederea de când a devenit independent în 1991, Kazakhstanul uh, a ales uh, elementele esențiale ale unei uh, economii orientate către piața liberă și o fațadă de democrație. Dar este un regim represiv. Președintele Nursultan Nazarbaev, conduce țara din 1991 alegerile parlamentare sau prezidențiale nu sunt nici corecte, nici libere. La ultimele alegeri, președintele Nazarbayev a câștigat cu 97,75% din voturi. Orice opoziție este reprimată. De exemplu, în martie anul trecut, autoritățile au declarat că opoziția democratică din Kazakhstan, care exista doar online, ca organizație extremistă. Ei uh, au fost închiși și avocații care îi apără, de asemenea, uh, sunt persecutați. Nu există presă liberă independentă în Kazakhstan în afară de site-urile web, care de fapt sunt în mâna statului și sunt proprietatea familiei, nu Nazarbayev, sau în mâna administrației prezidențiale sau a poliției secrete din Kazakhstan. Oamenii sunt uh, victima represaliilor dacă postează comentarii politice, autoritățile uh, au interzis internetul în timpul unor uh, transmisiuni live ale opoziției. Libertatea presei este restrânsă. Se limitează protestele, oamenii sunt arestați preventiv în ajunul fiecărui protest anunțat public. Anul trecut, activiștii al Marjan Mabaev și alții au fost condamnați la închisoare pentru activități pe rețelele de socialitare. Avocații lor sunt supuși presiunilor politice din partea judecătorilor numiți politic. Acuzațiile sunt absurde i s-au tăiat, li se taie, eu știu, încheieturile în timpul audierilor. Acțiunile disciplinare împotriva avocaților sunt folosite ca țapi spășitor împotriva activiștilor care apelează la acte disperate de protest. Corupția este endemică la toate nivelurile guvernului, iar familia prezidențială este legată de grupurile de afaceri uh, în sensul poli- puterii politice și economice. Punerea sub acuzare pentru corupție se face doar în cazul unor lupte interne pentru politică Eh, infracțiunile financiare sunt folosite împotriva jurnaliștilor. În același timp, guvernul investește în propaganda de stat, eh, povești false privind eh, un regim care e considerat legitim. Se, statul se bazează pe asemenea campanii iar totul este condus de agențiile guvernamentale, cum ar fi Ministerul de Justiție sau prin firme private conduse, controlate de Nazarbaev și apropiații lui. Nu este un partener fiabil. Încearcă să albască cazurile de corupție și să discrediteze pe cei care apă drepturile omului și se opun regimului. Ă, este un an extrem de important pentru Kazahstan. Vor fi alegeri prezidențiale anticipate, nu știm exact, regimul nu anunță când au loc alegerile până în ultimul moment. În 2018, uh, Nazarbayev a semnat un decret care îl face președinte al Consiliului de Securitate al țării pe viață. Consiliul de Securitate are o putere constituțională uriașă care îi menține lui Nazarbayev să-și mențină puterea chiar dacă nu mai e președinte. Supraviețuirea unui asemenea regim se bazează pe controlul sistemului judiciar și al procurorilor. Sistemul judiciar este controlat de o ierarhie startă, strictă, mai ales în cazurile politice judecătorii din prima instanță nu pot lua hotărâturi, uh, hotărâri fără instrucțiuni de la un judecător superior și merge așa până la Curtea Supremă care este con- controlată de președintele Curții Supreme. Iar el primește instrucțiuni sau își coordonează hotărârile cu Ministerul Justiției, secret, uh, Poliția Secretă și Administrația Prezidențială. Iată un exemplu recent în orașul Factao, pe 6 februarie, un caz politic, a fost uh, a, achitată o mamă a patru copii care era acuzată că a făcut apel la uh, preluarea puterii pentru că a comentat acest lucru într-o telegramă procurorul a cerut o pedeapsă de cinci ani, dar judecătorul a achitat-o s-a întâmplat cu uh, aprobarea judecătorului de supraveghere. Fără aprobarea acestui judecător nu se poate lua nicio hotărâre. În ziua următoare, uh, judecătorul acesta a fost îndepărtat din funcție iar uh, presa de stat a început o campanie de discreditare împotriva acestui judecător și s-a spus că vor fi pedepsiți imediat judecătorii care dau asemenea hotărâri independente în cazurile politice. În Kazakhstan, măsura cea mai populară folosită de regim pentru a, independi, ai uh, pedepsi pe judecători este să li se revoce licența se face acest lucru cu avocații problematici iar în țara mea, problematic înseamnă toți cei care iau parte în asemenea cazuri politice, cazuri de tortură, care apără pe oponenții politici și care nu sunt de acord să se înțeleagă cu procurorii. Ei sunt într-un pericol permanent, iar independența procedurală a apărării aproape că nu există. Iată de ce în țara mea Ținând cont de cele spuse, profesia de avocat în domeniul drepturilor omului este suprimată și acum urmează să fie aproape desfințată. Ce se poate face în aceste circunstanțe negre pentru avocații din Kazahstan? Mai mult de 400 de cetățeni din Kazahstan au semnat o petiție cerând Parlamentului European să adopte o rezoluție privind drepturile omului și să condamne public persecuția politică din Kazakhstan. E vorba de cei care au semnat petiția și ei uh, uh, uh, sunt în riscul real de a fi arestați uh, recomandările mele pentru Parlamentul European și pentru Serviciul European de Acțiune Externă ar fi următoarele. În primul rând, să se condamne public uh, rapoartele acestea privind uh, tratamentele crude, este foarte clar să se respecte și să se garanteze independența avocaților și să li se asigure protecția și siguranța. De asemenea, mă fac ecoul recomandărilor făcute de Parlamentul European din, din 2016 și 2017 mai ales cele care se referă la dialogul drepturilor omului privind Uniunea Europeană și Kazakhstanul. În acest dialog ar trebui să se ajungă la înființarea unui forum în care să se discute chestiunile deschis și public regulile procedurale ale cooperării parlamentare UE-Kazakhstan uh, trebuie să fie mai transparente și trebuie să existe o platformă de evaluare a parteneriatului și a acordului de parteneriat. Această platformă trebuie să fie cea pe care drepturile omului și societatea civilă să poată discuta liber și public obligațiile Kazakhstanului conform dreptului internațional trebuie să fie respectate și de asemenea să fie o condiție pentru discuția cu Kazakhstanul. Kazakhstanul trebuie să respecte în totalitate obligațiile stabilite din comunicatul privind Comisia ONU pentru drepturile omului, privind combaterea ă, ă, torturii și a detenției arbitrare. Ținând cont de refuzul Kazakhstanului de a permite uh, o anchetă internațională uh, în ceea ce privește cazul din 2011, ar trebui aplicate uh, sancțiuni uh, personale împotriva acestei situații. Cred că există speranță pentru țara mea și pentru viitorul poporului meu doar dacă Factorii de influență europeni și internaționali fac presiune asupra acestui regim care a devenit un, un regim care încalcă principiile fundamentale ale ajutorului uh, umanitar, ale drepturilor omului. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Nicola McBean, directorul organizației The Rights Practice. Dumnezeu ne va vorbi despre China. Vă rog. Mulțumesc. Organizația mea se numește The Rights Practice și sprijină munca celor din China care apără drepturile omului, avocați, juriști și organizații civile. Pe 28 ianuarie anul curent, avocatul chinez Wang Quan Chuan Chang a fost uh, um, condamnat la patru ani și jumătate în închisoare pentru subminarea puterii de stat. El a fost deținut de către poliție pe 3 august 2015. Timp de șase luni, el a fost reținut în ceea ce se numește supraveghere rezidențială într-o locație desemnată sau RSDL. În decursul acestui timp, el nu a avut acces la un avocat și nu a putut să vadă și nu a putut să comunice cu niciun membru al familiei sale. Persoanele deținute, sub această formă uh, sunt reținute în facilități de detenție neregistrate și nemonitorizate. ONU a căzut de acord că RSDL este practic detenție fără niciun fel de posibilitate de a comunica cu lumea exterioară. Din uh, mărturile altor persoane reținute în acest mod, am aflat că scopul acestei forme de reținere este de a forța o mărturie și interogatorii utilizează diverse metode de tortură tortură fizică și psihică pentru a obține acest uh, lucru. După șase luni, Wang a fost transferat la un centru de detenție, a fost arestat în mod formal și pus sub acuzare. Avocații numiți de către uh, soția sa, după practica obișnuită din China, nu au fost, uh, nu au, nu au avut voie să se întâlnească cu el. În schimb, statul a impus anumiți avocați. Wang a fost ultimul dintre avocații și juriștii care au fost reținuți într-o operațiune foarte mare lansată în iulie 2015. Se pare că el probabil a refuzat să coopereze cu autoritățile în propriul său caz și să pledeze uh, vinovat pentru o uh, pedeapsă mai mică. La uh, procesul său din decembrie nu a putut să participe nici nevasta sa Li Wenzu, nici uh, media, nici diplomații uh, străini. În momentul în care China vorbește despre China, vorbește despre în momentul în care China vorbește despre drept, se referă de fapt la un sistem complet diferit de ceea ce înțelegem noi. În China, sistemul de drept este supus conducerii Partidului Comunist. Întotdeauna a fost acest lucru, dar în prezent s-a arătat că nu se tolerează niciun fel de încercare de a impune o separare a puterilor interesul principal al partidului este acela de a menține echilibrul în societate și mai ales mediul în care funcționează partidul în societate. Partidul intervine în administrația justiției prin numiri, prin um, comisii juridice politice și prin anumite directive. Este riscant pentru judecători să, să dea hotărâri care contravină um, hotărârilor luate deja de către pol- poliție. Avocații au un rol simbolic mai degrabă și nu au un nu au puterea de a contraveni hotărârilor date deja de către poliție și sistemul uh, chinez de stat nu oferă deloc ajutor. În momentul în care China a început să restabilească profesia juridică și să de dezvolte o nouă, o nouă jurisprudență după Revoluția Culturală Haotică. A fost foarte multă tensiune între interesele partidului și comunitatea juridică. Re, independența relativă a avocaților și senzația din ce în ce mai crescută a identității profesionale din partea avocaților este considerată o problemă de către uh, partid. Avocații care apără drepturile omului în China au provocat acest sistem. Ei sunt curajoși și de multe ori prezintă cazuri foarte complicate, de exemplu, practicanții Falun Gong, organizațiile societății civile și mai departe. Măsurile luate în 2015 fac parte dintr-o strategie prin care se dorește disciplinarea comunității de avocați și punerea sub tăcerea celor mai influenți avocați. Există noi regulamente prin care se încearcă restricționarea discuției um, cazurilor de către avocați și um, discuția acestor cazuri pe media socială. În același timp se încearcă crearea unei uh, mai mari puteri pentru partid, în așa fel încât să poată controla mai bine uh, profesia. Reprimarea celor mai independente elemente din profesia juridică face parte dintr-o, uh, din măsuri mai largi de reducerea spațiului de operare a societății civile în China. Statul chinez încearcă să limiteze libertatea de exprimare și de asociere. Uh, Există noi legi cu privire la ONG-urile și finanțările de peste mări și țări, în așa fel încât aceste organizații din societatea civilă nu mai, pot, nu mai pot să opereze în mod eficient. Cazul lui Wang Chuanchang, de asemenea, reprezintă o altă problemă. Statul chinez consideră că poate să trateze anumite categorii de cetățeni în mod diferit de altele, fără să le ofere aceleași, consider, aceleași drepturi ale omului. sistemul juridic din China permite tratarea anumitor cazuri în afara sistemului formal de drept. În urma abolirii reeducării prin muncă în 2013, ne-am sperat că se va reduce utilizarea formelor administrative de detenție. Din nefericire, se pare că statul, statul chinez folosește din ce în ce mai mult metodele acestea neconvenționale de detenție, RSDL, după cum spuneam, centrele legale de reeducare, de exemplu, pentru practicanții Falun Gong, um, retenția, detenția în custodie pentru cei acuzați de corupție și, recent, așa numitele centre de formare vocațională în care sunt deținuți aproximativ un milion de oameni în Xinjiang. Toate aceste metode fac parte uh, dintr-o dintr tendință de a reține oamenii în afara sistemului juridic oficial în sistemul juridic oficial există măcar anumite garanții împotriva abuzurilor. Provocarea este de a defini ce este dreptul. Aceasta este principala provocare ideologică în China la ora actuală. Și deocamdată conservatorii, cu liderul lor, primul ministru Xi Jinping, au câștigat. Însă costul social și financiar, financiar este enorm pentru acest model pe care îl impun ei și nu este sustenabil pe termen lung. Ce se poate face? Trebuie să condamnăm în mod public utilizarea torturii într-un sistem care și sistemul care permite tortura. Trebuie să ne asigurăm că abordarea anumitor cazuri în afara sistemului oficial este eliminată. Discriminarea duce la tortură și tratamente inumane. Trebuie să continuăm să îi sprijinim pe cei care doresc să apere drepturile omului și practicile uh, drepturilor omului în China. Nu trebuie să apărăm doar pe avocați și pe juriști sau pe asociații din societatea civilă, trebuie să apărăm și pe uh, profesioniștii din domeniul academic sau ONG-urile. De asemenea, trebuie să apărăm asociațiile și ong din Europa care încearcă să coopereze cu asociațiile corespondente din China pentru a apăra drepturile omului. Nu trebuie să lăsăm aceste probleme doar pe mâinile un, unui număr redus de ONG-uri și de politicieni. Nu trebuie să fie o preocupare marginală. China consideră că preocuparea noastră pentru drepturile omului este superficială și va dispărea în momentul în care uh, Uh, chestiunile comerciale sunt mai importante. Nu trebuie să le dăm dreptate. Trebuie să continuăm să îmbunătățim formarea în China pentru drepturile omului. Există speranțe acum că creșterea profesionismului avocaților și judecătorilor va avea un impact pe termen lung. Mai mulți oficiali chinezi cred cu sinceritate că sistemele juridice din vest sunt influențate de asemenea de elementul politic, la fel ca în China. De exemplu, situația din Canada în ceea ce privește extradarea Huawei și deținerea chinezilor din China ilustrează acest uh, curent de gândire din partea um, judecătorilor chinezi. De aceea este esențial ca noi în Europa să continuăm să apărăm independența sistemelor noastre juridice și să îi facem pe colegii noștri din China să înțeleagă aceste lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu avem uh, timp. Barbara, aveți uh, o întrebare și apoi, dacă este timp, se pot da și uh, răspunsuri. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte detaliate. Faptul că ați prezentat aceste situații în fața Parlamentului este foarte bun. Este un forum în care putem sprijini îmbunătățirea situației. Dumneavoastră v-ați referit la situațiile din țările din afară în Europene, dar, după cum știm cu toți, situația din Ungaria, de asemenea, este de criticat. Și noi facem acest lucru, dar într-o altă comisie, deoarece ei fac parte din uh, Uniunea Europeană și acolo este vorba de independența sistemului judiciar. Câteva dintre sugestiile dumneavoastră sunt interesante și noi încercăm să le urmăm. Domnule Agaev, dumneavoastră ați sugerat ca oamenii din anumite biserici, de asemenea, să primească interdicție de călătorie. Este dificil de abordat problema caz um, de la caz la caz, dar în această după masă, la comisia noastră, vom dezbate felul în care putem îmbunătăți sistemul special de sancțiuni al Uniunii Europene, datorită faptului că există sancțiuni, apar foarte mari probleme în momentul în care e vorba de sancțiuni țintite. Dar e nevoie de aceste sancțiuni țintite. Doamna Jardemalie, dumneavoastră, ați cerut un dialog îmbunătățit între UE și Kazahstan, care să fie cât mai transparent și deschis. Ați spus că este nevoie de a um, elimina influențarea elementelor juridice în cadrul acestui dialog. Însă, dacă analizăm diversele mărturii din partea anumitor cazuri. Constatăm că nu există niciun fel de efect. Un uh, institut universitar a analizat aceste dialoguri pe drepturile omului s-a, și uh, concluzia acelui raport este următoarea. Da, se discută chestiunile, dar nu se realizează nimic nou. Trebuie să vedem ce deschideri sunt, ce oportunități sunt alături de aceste țări uh, pe care le discutăm pentru a îmbunătăți situația. Ce mai poate face Parlamentul? Ați spus și dumneavoastră, doamnă Jardemali. Ați spus că este important ca dezbaterile să fie publice. Situația în Kazahstan, ținând seama de încălcările drepturilor omului de acolo, este gravă. În 2016 am avut o, urgen- o rezoluție de urgență. Poate că trebuie să ne gândim puțin să vedem cum putem aplica mai multă presiune să nu facem doar audieri și să dăm rezoluții de urgență. Doamna McBean, dumneavoastră, ați spus că trebuie să condamnăm în public tortura. Da, încercăm să facem acest lucru. China a ratificat Convenția Antitortură. Însă cel puțin cât am fost eu implicată pe dosarul China, s-au înregistrat progrese foarte mici. Poate că în momentul în care Uniunea Europeană prezintă cazurile individuale, există anumite îmbunătățiri, uh, prizonierii au condiții mai bune, de la... dar astea, acestea sunt cazuri izolate. Și o ultimă întrebare pentru domnul Henri. În lista situațiilor uh, apare și Iranul. Dar l-ați menționat doar întreagăt. Ați putea să ne descrieți un pic mai detaliat uh, situația din Iran? Vă mulțumesc. Mulțumesc. După cum spuneam, nu avem timp pentru răspunsuri, prin urmare trebuie să găsim alte metode prin care să primiți aceste răspunsuri. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Nieves Cotero de la SAE. Bună dimineața! Mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit oportunitatea de a fi prezentă astăzi ca să vorbim despre apărătorii drepturilor omului. SAE este complet angajat să apere munca avocaților acestora. Ei joacă un rol important în societate și protejează drepturile omului. În momentul în care ei apără drepturile omului, ei sunt atacați și asta este o problemă. Cea mai importantă acțiune din partea noastră este faptul că avem linii directoare pentru apărătorii drepturilor omului care au fost consolidate recent și se sublinează vulnerabilitatea acestor persoane care apără drepturile omului, inclusiv avocații. Vă vom continua cu aceste eforturi. Noi considerăm că promovarea rolului avocaților trebuie să fie făcută prin apărarea lor și prin utilizarea linilor directoare pentru apărătorii drepturilor omului. Dar de, de asemenea trebuie să consolidăm statul de drept în statele terțe. Acest lucru se vor uh, regăsi și în noul plan de acțiune care va fi redactat uh, în acest an. Foarte pe scurt, mai vreau să vă aduc aminte care sunt instrumentele de care dispunem. Bineînțeles, trebuie să continuăm să consolidăm aceste instrumente. Observările, um, oferirea de vizibilitate, condamnarea prin uh, declarații publice și intervențiile delegațiilor europene în statele terțe. Toate acestea sunt elemente importante. Mulțumesc foarte mult și noi vom continua să apărăm uh, avocații care apără drepturile omului. Gra- grație. Vă mulțumim. Acum Elenca Victora, din partea Direcției Generale DEVCO, vă rog. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Eu reprezint aici Comisia Europeană, mai exact Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și vă mulțumesc că l-ați menționat în intervențiile dumneavoastră. Aș spune că noi recunoaștem că există aceste amenințări asupra avocaților, iar aceste amenințări sunt unele dintre cele mai periculoase, nu doar asupra avocaților, ci juriștilor, uh, și e un domeniu pe care ne axăm în uh, mecanismul pe care îl avem pentru protecția celor care apără. Am analizat cifrele pe care le avem de anul trecut înainte să vin aici. Avocații și judecătorii au primit doar anul trecut 50 de cazuri de urgență, ajutor de urgență oferit avocaților, 4 cazuri nu, îmi cer scuze, 31 de cazuri de relocalizare a vocaților din țările lor în alte locuri, adică 10% din cazurile acoperite de întregul mecanism. În mod clar acordăm o atenție sporită acestui fapt. Am sprijinit și doi judecători printr-un alt mecanism, nu doar avocați, vedem că avem și judecători care au nevoie de ajutor. Așa că, da, le acordăm atenție. Și vreau să subliniez că e, yeah, într-adevăr, această mare importanță. În noiembrie am discutat subiectul la cel mai mare anual pe care îl avem, formul cu ONG-urile, formul UN-ONG și atunci discutăm despre viitorul sprijinului pe care îl acordăm. Un, e clar că vom continua cu protecția, dar un domeniu pe care vă, îl vom consolida și mai mult e sprijinul pe care îl oferim uh, astfel încât să sporim atenția asupra abordărilor pe termen mai lung. Și punem accentul pe faptul că nu trebuie să tăiem legătura dintre avocați și alte forme de represiune. Și cred că unii dintre vorbitorii de astăzi au spus cât de important e contextul acesta în care se îngustează spațiul pentru apărarea drepturilor omului. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim foarte mult. Din păcate, cum vă spuneam, nu avem timp la dispoziție astfel încât să auzim și răspunsuri la întrebări, nici la întrebările doamnei Lochbiller. Vi se va răspunde în scris la aceste întrebări, doamne, pentru că avem încă o audiere pe programul de astăzi. Vreau să le mulțumesc vorbitorilor noștri de până acum și vreau să repet că tot ceea ce s-a spus astăzi aici va fi preluat de Parlamentul European, continuat și de următorul Parlament, pentru că avocații sunt cei care fac o muncă deosebit de importantă. Așa că vom continua această muncă de apărare a celor care apără drepturile omului. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. În numele avocaților europeni vă mulțumesc. Allora, buongiorno. Bună ziua, stimați oaspeți. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Astăzi avem această audiere organizată împreună cu Delegația pentru relațiile cu peninsula arabă. Michelle Alio, colega mea, este cea responsabilă de această delegație. La începutul anului 2019, de atunci, am putut să constatăm că în peninsula arabă au existat tot mai multe atacuri asupra apărătorilor drepturilor omului. Situația s-a înrăutățit. Există și o rezoluție de urgență a Parlamentului care a fost adoptată cu privire la Arabia Saudită, rezoluție adoptată săptămâna trecută. Și mai există și închiderea unor activiste în închisoare chiar și acum când acestea pot să conducă mașini. Am avut posibilitatea să discutăm și despre statu- situația în alte state, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Qatar, în ceea ce privește drepturile angajaților. Totul și legat și de pregătirea cupei de fotbal din 2020 care va avea loc atunci. Organizațiile drepturilor omului au spus că există o limitare a activităților pe care le pot desfășura apărătorii drepturilor omului acolo. Există probleme în ceea ce privește libertatea de exprimare. Există o serie de atacuri asupra acestor persoane. când vin uh, jurnaliști sau activiști sau oameni în opoziție și critică ceea ce se întâmplă cu drepturile omului, aceștia sunt arestați. Și nu vorbim aici despre atacuri asupra persoanei în cauză, ci și asupra familiei sale și tuturor aparținătorilor. Tocmai de aceea ne ocupăm de acest subiect, pentru că ține de datoria noastră. Noi dorim să îi onorăm pe toți cei care luptă pentru drepturile omului, să onorăm familiile lor. Întotdeauna am încercat să-i sprijinim și o vom face -o și pe viitor pentru că sunt niște persoane foarte curajoase care luptă ca statele lor să devină mai deschise și să fie mai bine respectate drepturile omului. Punctele principale ale discuțiilor pe care le avem aici în Parlamentul European au de-a face și cu colaborarea cu alte instituții europene. Ne dorim să avem o abordare mai strategică, să extindem această muncă pe drepturile omului, astfel încât să devenim mai eficienți și să reacționăm mai eficient la încălcarea drepturilor omului în peninsula arabă grabă. Și ne axăm pe aceste regiuni care sunt atât de problematice. Acum îi voi da cuvântul președintei delegațiilor pentru relațiile cu Peninsula Arabă, cuvântul doamna Michelle Alio Marie. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă alătur celor spuse de dumneavoastră și eu le urez bun venit vorbitorilor noștri de astăzi, cei care au fost invitați aici astăzi și în numele meu, dar și în numele colegilor mei, membrii ai delegației pentru relațiile cu peninsula arabă, le urez bun venit. Văd că o parte dintre acești membri se află astăzi aici prezenți în sală. Înainte să intru pe subiect, și să dăm cuvântul oratorilor, pentru că de aceea ne aflăm astăzi aici, aș dori să vă spun cum am ajuns să organizăm această reuniune comună. Nu pentru că noi doi ne cunoaștem, ci și pentru că avem o serie de subiecte pe care le tratăm în comun. După ultima călătorie a, a delegației noastre în regiunea Golfului, doctorul Al-Mari, care e responsabil cu drepturile omului în Qatar, cel care ar fi trebuit să fie prezent astăzi aici, uh, și-a exprimat dorința de a putea să ia cuvântul în fața Parlamentului European pentru a ne vorbi despre consecințele embargoului pe drepturile omului în regiune. Așa că amândoi am căzut de acord, i-am făcut această propunere și a acceptat să putem să avem și omologi din alte țări din regiune, astfel încât să avem un dialog unii cu ceilalți, să aibă și un dialog între ei, astfel încât să putem să progresăm în a înțelege mai bine problemele pe care le au unii sau alții. Acesta e rolul diplomației parlamentare. Subiectele legate de drepturile omului sunt întotdeauna amintite atunci când uh, ne deplasăm și atunci când avem reuniuni interparlamentare cu statele din regiune pentru noi sunt un element foarte important, bineînțeles pe lângă celelalte probleme care țin de competența delegației noastre, securitatea, relațiile economice și comerciale sau soluționarea conflictelor, pentru că vorbim despre o zonă foarte importantă din perspectivă geostrategică și din păcate în acest moment o zonă și foarte instabilă. Această reuniune comună a subcomisiei dumneavoastră pentru drepturile omului și a delegației noastre este o inițiativă, una dintre inițiativele politice care au ca scop să se realizeze un dialog. Și cred că e important ca într-un asemenea dialog să putem să discutăm toate subiectele și mai ales pe cele mai sensibile. Au existat o serie de reuniuni pregătitoare pentru această regiune. Colaboratorii noștri cu acordul nostru s-au gândit că acum, în acest ultim an de mandat al Parlamentului, ar fi important să putem să avem această discuție legată de situația drepturilor omului în întreaga peninsulă arabă și e cu atât mai important să avem această discuție ținând cont de situația fragilă și instabilă pe care tocmai o menționasem din această regiune. De aceea trebuie ca și noi la rândul nostru să încercăm să jucăm rolul nostru de partener, să ne punem în comun eforturile astfel încât să avem o cooperare durabilă într-un scop comun și anume de a reinstaura sau asigura pacea și securitatea în această regiune și la noi. Parlamentul European urmărește îndeaproape evoluțiile din această regiune, o regiune foarte importantă pentru Europa. Știm că tot ceea ce se întâmplă acolo poate să aibă repercusiune asupra noastră. E motivul pentru care delegația noastră, considerând că drepturile omului sunt de asemenea un element pentru stabilitate, și evoluție. Delegația noastră tocmai de aceea a discutat de mai multe ori în reuniunile sale despre situația drepturilor omului în regiune. În același timp am participat la diferite reuniuni care au fost organizate de alte instituții europene, printre care am discutat despre criza din Golf, situația umanitară din Yemen, lucruri despre care presupun că vom discuta și astăzi. Cred că cel mai important astăzi nu e ceea ce avem noi de spus, ci ceea ce au de spus invitații noștri. Încă un ultim punct înainte de a le acorda cuvântul, aș dori să mă adresez doamnei Hatis Ciangis pentru a-i spune că nu l-am uitat pe logodnicul acesteia, Yamal Khashoggi. Avem o rezoluție de urgență, astfel încât să ne asigurăm că se va face lumină în tot acest caz, în această dramă și vreau să vă spun astăzi personal că noi vă sprijin și că noi, fiecare dintre noi astăzi de aici ne dorim să nu mai rămână nici un con de umbră în ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acel moment și sperăm că vom afla cu toții ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte, și cred că Obiectivul reuniunii noastre de astăzi este întocmai cel pe care l-ați menționat dumneavoastră. Sperăm că drepturile omului vor duce la o extindere a acestei dezbateri și să abordăm problemele acestea grave cu care avem de-a face. Fără să mai adaug nimic altceva, haideți să deschidem programul nostru. Avem pe doamna Hatice Genghis, care este logodnica uh, jurnalistului Ahmad Khashoggi, care a fost ucis în octombrie 2018 în consulatul Saudi din Turcia. Aveți cuvântul. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc Aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți din adâncul sufletului. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc că trebuie să îmi permiteți și să aveți răbdare cu mine pentru că nu voi face poate o prezentare absolut tipică. Numele lui Dumnezeu cel atotputernic și atotștiutor sunt o serie întreagă de chestiuni la care vreau să mă refer. Am gânduri amestecate, am gânduri divergente în acest moment. Am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu mai, multe, mai mulți parlamentari, cu universitari, cu uh, personalități politice să discut uh, aceste chestiuni m-am uh, întâlnit și cu mulți cercetători, dar aici sunt într-o altă situație, cu un grup diferit de persoane. Voi vorbi nu ca participant într-un grup de cercetători, ci ca o victimă, realmente ca victimă și aș dori să mulțumesc subcomitetului pentru drepturile omului și delegației pentru relațiile cu peninsula arabă Acum câteva săptămâni, acum câteva luni mă pregăteam pentru viitor, mă pregăteam de căsătorie, mă pregăteam uh, pentru o viață de familie. Făceam planuri, uh, ne planificam uh, viața pentru viitor, dar soarta nu a fost de partea noastră și nu a mers în direcția aceea. În primul rând, mă pregăteam să mă duc la școală într-o zi, să mă duc la universitate, uh, sunt uh, profesor universitar și mă pregăteam să mă duc în ziua aceea la universitate, dar în ziua aceea viața mea s-a schimbat total. Nu mă așteptam la așa ceva absolut deloc și dintr-o dată m-am găsit uh, în pragul uh, unei schimbări drastice în viața mea. Tot ceea ce trăisem în trecut uh, a fost uitat. S-a deschis o traumă, o rană adâncă și totul s-a schimbat, indiferent de toate mecanismele care fuseseră uh, puse în mișcare, sociale, politice, nimic n-a schimbat uh, viitorul în viața mea, pentru că nu se mai putea face nimic. Uh, din păcate, după acea zi anume din viața mea, Statele Unite, supraputerea lumii din cauza unor interese financiare specifice, nu și-a asumat răspunderea atât de importantă de a condamna evenimentele din acea zi. ar trebui să ne avem în vedere ideea că vânzarea de arme și contractele pentru vânzare de arme care se pregăteau erau mai importante decât apărarea drepturilor omului și a statului de drept. Sunt numeroase forumuri și organizații internaționale care n-au reacționat astfel, inclusiv Uniunea Europeană, liderii Uniunii Europene, miniștrii șefii de stat, șefii de guvern, uh, parlamentari care au condamnat evenimentele din acea zi anume. Le-au condamnat gândindu-se la importanța principiilor Uniunii Europene și a instituțiilor sale. Uniunea Europeană ca organism care dorește să creează uh, bunăstarea pentru ceilalți, a privit în direcția acelor valori și ne amintim de acest lucru în diverse ocazii și ni s-a amintit uh, de aceste valori pe acest continent, pe continentul european. Cred că este foarte important să avem în vedere aceste fapte faptul că evoluțiile au avut loc în felul acesta și că au fost viziuni conflictuale apropo de modul în care pot fi înfruntate evenimentele din acea zi. Este absolut necesar ca principiile acelea ale democrației, ale statului de drept, ale apărării drepturilor omului, ale protejării integrității ființei umane, aceste principii trebuie apărate. Doamnelor și domnilor, dacă nu se dă o reacție corectă la asasinarea lui Jamal Ahmad Khashoggi, dacă toate acestea rămân fără clarificare, va fi o pată uriașă pe lupta pentru drepturile omului la nivel general. În numele omenirii, în numele apărării, demnitatea ființei umane, asemenea crime trebuie să fie clarificate. Jamal a plecat din țara lui căutând libertatea de care nu se putea bucura în propria țară. A mers în Statele Unite pentru că a simțit că acolo se poate exprima liber, așa cum nu era posibil în propria lui țară. S-a ocupat intens de acest lucru, de apărarea drepturilor omului, de apărare a drepturilor persoanelor oprimate din Arabia Saudită, dar nu numai din Arabia Saudită. Și considera că noi toți trăim împreună, dar trăim într-o pădure întunecată, realmente întunecată, dacă nu apărăm drepturile omului și dacă nu apărăm demnitatea omului. Sunt foarte multe partide, foarte mulți cărora trebuie să le mulțumesc pentru încercarea de a clarifica această situație. Mai mult decât acesta, vreau să mulțumesc ONU pentru că s-a făcut o anchetă, iar rezultatele anchetei au fost extrem de valoroase. Parlamentul European a arătat multă sensibilitate față de această situație, iar sensibilitatea aceasta a dus la faptul că s-au făcut pași în plus pentru clarificarea acestei crime absolut întunecate. Mulțumesc și Guvernului Republicii Turcia. Au trecut cinci luni de la acest eveniment și, indiferent de cât timp a trecut, s-a făcut relativ puțin pentru că sunt foarte multe obstacole sunt multe îngrijorări apropo de ce se va întâmpla cu aceste persoane și până acum nu s-a făcut nimic cu cei implicați în această crimă, care sunt acum în Arabia Saudită. N-a venit oare momentul să facem pași înainte, să se aplice presiunea necesară? Îi pun această întrebare ca om pentru că orice om ar trebui să-și pună această întrebare. A venit momentul ca toate organizațiile internaționale să meargă înainte cât mai repede cu putință, cât mai curând cu putință. Cei care au comis această oribilă crimă trebuie să fie puși sub urmărire și trebuie ca uh, justiția să iasă învingătoare pe baza principiilor în baza cărora funcționați în Uniunea Europeană. Vă rog să exercitați presiunea necesară pentru a clarifica această chestiune. Fac apel la acest lucru. Este un eveniment excepțional, ieșit din comun, dar să nu uităm dar să ne gândim că s-ar putea să nu fie chiar așa de ieșit din comun, s-ar putea să fie de fapt o crimă, un asasinat uh, foarte frecvent, un asasinat cotidian, dar de care nu auzim mereu. Deci toți cei care pot să exercite presiunea necesară ar trebui să facă acest lucru. Să nu uităm că pentru a putea să continuăm să existăm în viitor, în spiritul libertății, al bunăstării pentru toți, asemenea crime trebuie să fie pedepsite, trebuie să fie pedepsite, nu pot să rămână nepedepsite legea trebuie să fie aplicată în litera ei și aceste încălcări foarte grave ale drepturilor omului sau orice încălcare a statului de drept trebuie să fie considerate absolut inacceptabile. Sunt neetice care trebuie să apese pe conștiința tuturor și din acest moment, din acest motiv trebuie să facem pași înainte cât mai repede. Vă mulțumesc doamnelor și domnilor pentru atenție și îmi exprim respectul pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult pentru această importantă declarație pe care ați făcut-o. Vă mulțumesc pentru că v-ați referit la angajamentul arătat de Parlamentul European față de această chestiune, care cere clarificarea totală a ce s-a întâmplat la Istanbul. Acestea fiind spuse, aș dori să dau acum cuvântul următorului vorbitor care ne va relata ce s-a întâmplat în Emiratele Arabe. Uh, Bună dimineața! Mulțumesc Parlamentul European și Subcomisiei pentru Drepturile Omului pentru faptul că m a invitat și mi-au, uh, m-au rugat să vă prezint uh, mărturia mea. Mă numesc Matthew Hedges, sunt candidat doctoral la Universitatea Durham din Regatul Unit și am fost acuzat în mod fals de spionaj la sfârșitul unei excursii, unei călătorii de două săptămâni de cercetare în Emiratele Arabe Unite. Am fost ținut în izolare între 5 mai 2018 și noiembrie 26 2018, când am fost um, eliberat. Nu am timp să vă spun exact tot ce s-a întâmplat, dar aș dori să vă prezint exact cât de grav a fost situația. Coșmarul meu a început la aeroportul din Dubai, când aproximativ 12 oameni din securitatea Emiratelor m-au uh, deținut, nu m-au lăsat să trec prin, prin, uh, pe la vamă și m-au dus într-o mașină. Am fost uh, dus într-o clădire a serviciului de securitate din Abu Dhabi. De mai multe ori am cerut să vorbesc cu un avocat și să am legătură cu ambasada noastră, dar cererile mele au fost refuzate în timp de 6-7 săptămâni am fost interogat fără să se știe foarte clar pentru ce. În acele 6-7 săptămâni am fost interogat timp de 15 ore în fiecare zi fără întrerupere. Altă dată am fost um, obligat să stau în picioare încătușat o zi întreagă. Am fost ținut într-o zi într-un, într-o cameră întunecată, fără geamuri. Am dormit pe jos și am avut voie să fac doar o dată în primele două luni ale detenției mele. În timpul interogărilor am fost amenințat cu anumite um, acte îngrozitoare de tortură dacă nu le spuneam um, acelor oameni exact ce doreau ei să audă. De mai multe ori am auzit oameni cum erau torturați în alte celule și știam că nu este o amenințare în van. În cele din urmă am cedat amenințelor lor și am uh, mărturisit orice doreau ei să mă le mărturisesc. În principal am mărturisit faptul că am spionat în numele MI6, mm, Serviciul Britanic de Securitate. După ce am fost mm, filmat făcând această mărturisire, am avut mm, legă- am, mi s-a permis să vorbesc cu cineva de la ambasadă. În următoarele șase luni am fost ținut în izolare, în aceeași cameră fără geamuri, dar am avut voie să dau telefoane în mod sporadic și să comunic cu familia mea și cu ambasada. Deci sunt foarte multe lucruri oribile care s-au întâmplat, întâmplat în timpul captivității mele, dar nu am timp să vi le descriu pe toate acum. Îmi pare că cel mai grav lucru a fost faptul că mi-au dat foarte multe medicamente ca să mă mențină docil și calm. M-au obligat să iau cocktailuri de medicamente care includeau Xanax, Ritalin și antihistamine. Toate acele lucruri împotriva oricărui fel de uh, recomandări medicale și am devenit dependent de aceste medi- medicamente și încă sunt în perioada de uh, sevraj și uh, de uh, renunțare la această dependență. Uh, S-a vorbit foarte mult despre procedură și respectarea criteriilor procedurale pentru um, cazul meu, dar întregul proces a fost o farsă. Am fost dus um, în octombrie timp de, de, de trei ore la tribunal și am putut să mă întâlnesc cu avocatul meu doar o dată, doar la cea a doua audiere. Am fost um, eliberat timp de, de câteva zile după cele trei audiere și mi s-a spus să rămân în Dubai și să port o brățară la glezna, să fiu supravegheat constant. În acest timp am m-am întâlnit cu ambasada și am putut să mă întâlnesc cu soția mea în Dubai. Uh, existau um, anumite indicii cum că uh, voi fi uh, iertat și vom, vom, voi putea să mă întorc în Regatul Unit după audiere. În dimineața audierii însă, la tribunal, după 5 minute, am fost găsit vinovat și condamnat la uh, închisoare cu viața. Am fost uh, luat imediat din tribunal și dus imediat în aceeași cameră de interogare ca înainte. După o reacție internațională foarte semnificativă și după ceea ce mă închipă că a fost uh, o intervenție din partea minist- Ministrului de Afaceri Externe din Regatul Unit, am fost iertat și uh, eliberat pe 26 noiembrie. Detenția mea a fost un coșmar, am fost uh, torturat, am fost manipulat și am fost forțat să mărturisesc o crimă pe care nu am comis-o. De fapt, eu am fost eliberat uh, printr-o iertare, deci tehnic, sunt încă condamnat pentru o crimă pe care nu am comis-o. Sunt uh, încă confruntat cu a trebuit să îmi pierd credibilitatea academică și sunt în continuare a trebuit să mă confrunt cu anumite accese, accese de depresie, anxietate și gânduri de suicid. În tot acest timp, guvernul meu și guvernele multor alte state membre europene și-au continuat relațiile înfloritoare și foarte prietenoase cu Emiratele Arabe Unite. Nu exista niciun fel de luare de răspundere. Am avut norocul de a fi eliberat și din cauza reacției internaționale. Însă ceea ce am pățit eu este extrem de comun în Emiratele Arabe Unite. Din nefericire, cei care încă sunt deținuți nu uh, beneficiază de sprijinul de care am, uh, m-am bucurat eu. Cer Uniunii Europene și statelor membre să recunoască faptul că Emiratele Arabe Unite sunt un mediu ostil pentru uh, persoanele din domeniul academic și le cer să ofere mai multă protecție persoanele din domeniul academic. Regimurile despotice trebuie să fie trase la răspundere, răspundere pentru acțiunile lor. Dacă e să continuăm să avem relații prietenoase, nu trebuie să nu mai putem să continuăm să ne prefacem că au același valori ca noi. Sper că povestea mea va ajuta și uh, nu trebuie să păstrăm tăcere în momentul în care au loc asemenea injustiții. Vă mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Wafa al-Yazidi, care a suferit foarte mult în uh, încercarea sa de a reunifica familia uh, sa. Vă mulțumesc! I came today from thousands of miles. Am venit astăzi de la sute de kilometri departare din SUA. Sunt în Houston de 5 luni. Atunci s-a descoperit că am o boală genetică și trebuie să merg acolo ca să mă tratez. În continuare sunt sub tratament. Această boală îmi distruge organele interne. Am venit doar pentru trei zile aici ca să vă prezint cazul meu. Această boală mă găsește în într-o perioadă de stres și ar fi trebuit să fiu într-o situație mentală mai bună. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta sute de cazuri ale unor mame care suferă de aceeași boală. Eu sunt din Qatar, am divorțat, am trei copii de, cu naționalitate din Bahrain. Aceștia au locuit cu mine toată viața lor în Qatar și în Europa, cât timp am studiat eu aici, în Europa, și aveam și reședință aici, în Europa. Noi trăiam în pace și încerc acum să-mi asum ambele roluri, și de mamă și de tată pentru acești copii. Europa m-a ajutat să îi cresc pe copii respectând drepturile omului și libertatea de exprimare. Încerc și e important Și e important că există asemenea căsătorii în care noi trăim întreaga viață, simțind că suntem aceeași familie, dar cu altfel de naționalități și că nu există nicio barieră între noi. Ne putem căsători în Kuwait, Arabia Saudită, Bahrain, nu există nicio diferență. Însă aceste ideologii au, nu mai există în cooperarea pentru golf, Consiliul de Cooperare pentru Golf. Dintr-o dată, în iunie, a existat o un blocaj, s-au tăiat legăturile diplomatice între aceste state. De atunci viața mea s-a schimbat în totalitate. Copiii mei nu au putut să mai comunice cu familia din Bahrain și familiile lor nu au voie să comunice cu copiii mei. Pentru că e refuzată orice formă de comunicație din cauza unei legislații care există și care a fost impusă. Am pierdut foarte mulți prieteni, am pierdut multe rudenii, pentru că dintr-o dată exista această legislație care ne separa, nu mai puteam să ne vizităm, nu mai puteam să mergem la Meca și am trecut și prin mari schimbări emoționale la care nu ne-am fi gândit niciodată. Există oameni care nu pot să mai participe la înmormântări în familiile lor. Nu li se dă voie să traverseze granița spre alte state. În același timp, Copiii mei care ar fi crescut în Europa, au crescut cu ideea de a respecta drepturile omului, libertatea de exprimare. Acești copii au fost șocați că ar fi putut să fie ostracizați pentru că și-au exprimat sentimentele în legătură cu acest blocaj și că au preferat să fie cu mine în Qatar și să nu se întoarcă în Bahrain. Sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră care sunteți mame puteți să mă înțelegeți bine astăzi. Într-adevăr, eu trebuie să-mi continui tratamentul. Vineri voi intra din nou în spital pentru că în fiecare săptămână trebuie să merg în spital pentru transfuzii de sânge. De cinci luni copiii mei nu mă pot vizita. Îmi e teamă că ar putea să își piardă pașaportul oriunde în afara Qatarului. Eu nu pot să-i vizitez pentru că în fiecare săptămână trebuie să merg la spital. Ce face și mai dificilă viața noastră? ce ar fi mai dificil e faptul că pașapoartele lor vor expira în acest an și nu le pot reînnoi. La începutul acestei blocade, aceștia au văzut ce s-a întâmplat și au spus că ar dori să rămână cu mama lor. Din experiența altor mame cu care am discutat și care se află în aceeași situație, pot să vă spun următoarele. O doamnă cu copilul ei de 11 ani, pașaportul i-a expirat și le-a trimis să își reînnoiască pașaportul și până acum nu și-a mai recuperat copilul. Motivul e nevoie de timp pentru renoirea pașaportului. De un an, un an și ceva mai mult, copilul nu s-a mai întâlnit cu mama lui și mama nu poate să călătorească acolo să-l vadă. Aceasta este situația pe care am vrut să vă transmit astăzi. Mie mi-a ajuns, sunt bolnavă și acum tot timpul nu fac decât să mă gândesc la copiii mei, ce vom face la sfârșitul anului care va fi situația mea și cum va arăta viitorul meu. Doamnelor și domnilor, de aici fac apel la toți membrii Parlamentului, mai ales la femeile care se află aici și sunt sigură că mă înțeleg foarte bine astăzi, ca o mamă divorțată, bolnavă, departe de copiii mei și nu prin voința mea, ci prin forță și amenințată cu pierderea copiilor în orice moment, apelez la fiecare dintre dumneavoastră să ne sprijiniți pe noi, pe aceste mame. Noi nu avem nicio vină în aceste probleme politice. Și acum ei au dreptul să ne controleze viața, demnitatea și să-i controleze și pe copiii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru această declarație. Acum îi dau cuvântul doamnei Almir, care e, student la, e studentă la Sorbona în Franța. Aceasta a fost expulzată din Emiratele Arabe Unite. Aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Aș începe prin a vă mulțumi că ne-ați invitat astăzi aici nu doar pentru a vă vorbi despre situațiile prin care am trecut, ci și pentru a vă spune adevărul. adevărul, am, ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, adevărul pe care mulți pot să-l accepte aici, dar nu și în JCSC acum. Sunt aici să vă vorbesc pentru că știu că oamenii pot să înțeleagă și că avem drepturi și că oamenii aceștia ne pot ajuta. Eu am încredere în dumneavoastră, nu doar pentru că am auzit despre dumneavoastră și am văzut tot ce s-a întâmplat important aici, ci și pentru că situațiile noastre sunt unele dificile. Permiteți-mi să încep prin a spune că eu am visat întotdeauna că mă voi afla aici și că vă voi vorbi și că vă voi transmite un mesaj sau că îi voi ajuta pe alții să-și atingă drepturile. Însă nu am crezut niciodată că mă voi afla într-o asemenea situație, că eu voi fi un caz și că mă voi reprezenta pe mine și nu pe alții. Astăzi vă voi vorbi despre călătoria mea educațională, care a început cu o mare ambiție și s-a sfârșit greșit? Nu, cum aș fi gândit eu. Permiteți-mi să încep prin a vă spune că am visat întotdeauna să studiez în străinătate. Întotdeauna am avut o gândire liberă, am muncit întotdeauna din greu, astfel încât să ajung la Paris, să studiez la Paris, la o universitate foarte cunoscută numită Sorbona. A fost un vis devenit realitate. Mi-am început această călătorie educațională învățând limba franceză într-un oraș numit Tours, în Franța. Apoi trebuia să mă ajute la această universitate atât de grea. Mi s-a spus că trebuie să am bazele. Am început studiind limba, după aceea am intrat la universitate. Când am vrut să intru la universitate, contextul politic nu m-a ajutat la Paris din cauza evenimentelor de la Charlie Hebdo. M-am întors în Qatar și Mă gândeam, pot să mă transfer oricând la Abu Dhabi. Există un campus pentru Orientul Mijlociu la câteva minute. Puteam să merg acolo cu avionul, am familie acolo, avem aceeași cultură. Uh, avem aproximativ același stil de viață, așa că de ce nu? Așa că m-am dus la Sorbona Abu Dhabi, am fost acceptată și am fost foarte fericită, în sfârșit puteam să-mi realizez acest vis, să devin în sfârșit student la o asemenea universitate prestigioasă. Am mers la Abu Dhabi, am început cu ceea ce trebuia să fac, să am un apartament, să plătesc taxele, pentru că e o universitate privată, cea de la Abu Dhabi. Am pus presiune asupra părinților mei, le-am spus că îmi doresc într-adevăr să fac asta, vă rog să mă ajutați financiar, emoțional, totul e posibil. Am trecut de primul an, mi-am dat și ultimul examen. Eram îmbrăcată în hainele mele, hainele pe care, cu hainele pe care le aveam pe mine, am mers în vacanță cu familia, la familia mea înainte de Ramadan. Am lăsat tot ceea ce aveam în apartamentul meu de acolo și am mers înapoi la Doha, relaxată, cum o făceam de obicei. Într-o zi eram alături de familia mea. Ne uitam la televizor și am văzut titlurile cu roșu, Al Jazeera, CNN, peste tot criză diplomatică în Consiliul de Cooperare al Golfului, au fost tăiate toate relațiile diplomatice. Am fost șocată. Nu doar șocată pentru că sunt țările noastre vecine, ci pentru că mă gândeam care e următorul meu pas, care e situația mea acum. Așa că mi-a luat o vreme să accept acest șoc. Nu am vrut să pun presiune asupra profesorilor din Abu Dhabi Sorbona, pentru că știam că această legislație nu le permitea să vorbească cu mine, să-mi trimită un e-mail, nimic. În al doilea semestru am scris universității, am întrebat ce pot să fac, ce urmează. Mi-au trimis un e-mail a doua zi în care îmi spuneau sper că acest e-mail vă găsește cu bine. Când am deschis ce era atașat în e-mail, am găsit o, un document de transfer la Paris, fără niciun fel de explicație. Da, eu visasem să ajung la Paris. Da, îmi doream să continui la Paris, dar nu atât de repede, nu cu asemenea presiuni, nu în 20 de zile. Din nou, mi-am presat din nou familia, am mers la Consiliul pentru Educație, le-am cerut ajutorul, mi-au spus sunt gata să mă sprijine, o să mă trimită la Paris dacă îmi doresc. Am mers la Paris. Între timp mai aveam încă o prietenă care, a început, care începea de la zero la Universitatea Americană. Așa că mai aveam două luni la Paris, ea mai avea doi ani, pentru că ea nu putea să călătorească, cum am putut eu să o fac. Am mers la Paris sunt obișnuită să merg la Paris ca turist, nu ca student. Am trecut prin șocul cultural, șocul emoțional, toate șocurile posibile în 20 de zile. Și în tot acest timp trebuia să merg la cursuri, trebuia să mă prezint, trebuia să le demonstrez oamenilor că îmi doresc să fac asta, doar ca să obțin o educație de calitate. În timp ce asistam la cursuri, trebuia să mă ocup și de chestiuni juridice, să am un apartament, să discut cu compania de transport din Abu Dhabi, să-mi ia lucrurile. Un străin a trebuit să se ducă în apartamentul meu, să-mi ia lucrurile de acolo. Am făcut totul prin Skype, astfel încât să pot să transfer tot ceea ce aveam la Paris. Am pus presiune asupra familiei mele și emoțional și financiar. Ei știu cât au avut de plătit. Întotdeauna am fost fica pentru care ar fi făcut tot ceea ce era posibil, dar dintr-o dată era mult prea mult. So now I just want... Acum vreau să spun că nu știu de ce s-a întâmplat așa. N-am niciun fel de explicație de ce s-a întâmplat așa. Nu știu de ce prietena mea mai are 2 ani, iar eu numai 2 luni. Nu vorbim despre chestiuni politice, vorbim despre drepturile omului esențiale, nu educație, învățământ într-o țară dezvoltată. Când aduci împreună două nume, Sorbona, Louvre, ești sigur că numele acesta îți aduc în minte o imagine și valori pe care le aduci din Franța. Egalitate. Egalitate de care nu m-am bucurat și care, de care doream să mă bucur. Sau doresc să mă bucur de egalitate din partea acestei platforme. Mulțumesc! Mulțumesc! Și mai avem un ultim vorbitor, Ali Alasuad, fost membru al Parlamentului din Bahrain, care și-a dat demisia în 2011, ca în semn de protest uh, la faptul că guvernul uh, i-a reprimat pe protestatarii pașnici. A fost uh, condamnat la închisoare în absenția împreună cu alți membri ai societății civile. În noiembrie 2018 aveți cuvântul. Uh, e onoare pentru mine, doamnelor și domnilor, că sunt aici cu cei care au suferit abuzuri în golf împotriva drepturilor omului. E important să discutăm despre situația din golf, pentru că e imposibil să separăm experiența celor din Bahrain de cea din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau altele, unde conduc elite care se află în concurență unele cu altele pentru influență și cooperează pentru a menține o formă tribală de guvern care îmbun, îmbun, îmbogățește familiile aflate la conducere pe cheltuiala poporului. Săptămâna trecută au fost 8 ani de când au început protestele primăverii arabile și cei din Bahrain, mii de locuitori, au ieșit pe stradă să-și ceară o conducere democratică. Singurul lucru care s-a schimbat este nivelul crescut de represiune, modul în care Bahrainul devine o dictatură departe de monarhia constituțională care se pretinde a fi. Chiar și atunci când locuitorii din Bahrain au demonstrat, demonstrat pașnic pentru drepturile lor, reacția autorităților a fost n-a fost pe departe corectă și onestă. Protestatarii pașnici au fost uciși pe străzi, au fost uh, arestați sau uh, au fost uh, dați afară. Comisia Independentă de Anchetă din Bahrain a fost Uh, înființată pentru a încheta acele evenimente. Am cooperat cu ei, noi cei din opoziție, sperând că rezultatele vor fi bune. Iar în noiembrie 2011 au publicat un raport în care au făcut 27 de recomandări, inclusiv uh, sfârșitul torturii, judecarea protestatorilor în instanțe civile, deschiderea mediei de stat – și comutarea pedepselor com, cu moartea și eliberarea poli, prizonierilor politici. Regele a declarat că acceptă acele constatări și va pune în aplicare schimbările. Dar astăzi mă aflu în fața dumneavoastră și vă spun că, de fapt, în închisorile din Bacraim oamenii sunt încă torturați, civilii sunt judecați în uh, instanțe militare și condamnați la moarte avem peste 5.000 de prizonieri politici în Bahrain. Presa este în continuare uh, o expresie a voinței familiei conducătoare. Nimeni dintre cei care trebuiau să fie eliberați nu au fost eliberați și sunt foarte mulți în, în închisoare, mai mulți decât înainte. Pe lângă acest lucru, sute de persoane din Bahrain Uh, au fost lipsiți de cetățenie în ultimii ani. Sute de persoane din Bahrain au, uh, și-au pierdut cetățenia. Și șeicul Ali Salman, secretarul general al partidului, un politician moderat care susține non-violența și dialogul, este acum închis după ce a fost acuzat că s-a pus de acord cu statul Qatar împotriva Bahraimului aceste acuzații în care eu și colegul meu suntem de asemenea implicați și sentința care a fost dată în absenția sunt complet absurde. Între timp, Al-Afqad a fost scos în afara legii. Birourile noastre au fost vandalizate, oficialii noștri arestați, iar activitatea noastră a devenit ilegală, deși noi în continuare cerem un, democrat, un regim democratic, un guvern democratic și un sistem judiciar independent. O reformă a sectorului securității pentru a permite participarea tuturor cetățenilor din Bacraim. Cerem să se pună capăt politici, practicilor politice de naturalizare și tuturor aspectelor care țin de instituțiile noastre și, de asemenea, cerem o presă liberă și independentă. Dorim un sistem politic inclusiv și liber, o societate cu o monarhie care să fie separată de politică și în care poporul să fie sursa de autoritate. Aceste apeluri uh, au fost neglijate, sunt reprimate, sunt disprețuite și sunt victime ale actelor violente. Iar speranța noastră ca țara să, să evolueze, în mare parte, a fost abandonată noi considerăm că avem o viziune simplă asupra viitorului. Dialogul real și negocierea între autorități și opoziție trebuie să scoată Bahraimul din criză. Toate părțile trebuie să fie gata să uh, înceapă un dialog împreună cu guvernul chiar de mâine. Trebuie eliberați toți prizonierii politici, dar avem nevoie de participarea liderilor, mai ales șeicul Ali Salman, care este în continuare închis. Apărătorii drepturilor omului trebuie eliberați, pentru că eliberarea prizonierilor politici este o măsură importantă care arată că autoritățile vor să facă pași înainte. Trebuie de asemenea să se respecte protestele publice neviolente și lucrul cel mai important la care facem apel este susținerea comunității internaționale. Din păcate, până acum, alianții noștri, noștri nu trag Bahraimul la răspundere și au tăcut în momentul în care au fost arestați liderii uh, și au dat undă verde continuării și intensificării violențelor împotriva cetățenilor din Bahrain. Bahrainul uh, e sensibil la ce cred uh, aliații și nu există în izolare. Dacă Parlamentul European pune sub semnul întrebării acțiunile autorităților din Bahrain, ei o să fie gata să asculte. Avem nevoie de aliați care să susțină viziunea unui viitor democratic pentru Bahrain. Bahrainul nu trebuie să fie un stat eșuat Vrem un Bahrain încununat de succes, independent, care funcționează pentru toată lumea, un partener comercial global puternic care respinge extremismul și sectarianismul. Astfel, Bahraimul poate fi o poveste încununată de succes a primăverii arabe, într-o regiune instabilă și periculoasă. Poate fi un bastion al coexistenței pasnice, al respectului, al unității, dar avem nevoie de susținerea Europei. Cu susținerea dumneavoastră, sper că Bahrain și copiii mei și ai altora, inclusiv ai dumneavoastră, vor fi într-o zi eh, mândri de această țară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Să vedem ce au de spus acum europarlamentarii prezenți aici. În primul rând, domnul Gertz. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost extrem de emoționat de diversele mărturii uh, ale celor care au venit în Parlamentul European. Este, sunt mărturii ale unor evenimente trăite direct și ne aduceți aminte de faptul că noi trăim într-un spațiu al justiției și uh, al păcii unde domnește statul de drept și dreptul ne deschide multe posibilități, dar ne indică și limitele. Deci am o întrebare. Cum am putea ca împreună să explorăm reacțiile pe două planuri, pe plan politic și în al doilea rând pe planul dreptului, pe planul justiției. La nivel politic, cred că Parlamentul European a făcut tot ce putea să facă pe astfel încât tema să rămână la ordinea zilei, doamna Cenghiz spunea acest lucru, spunea că masacrul la care a fost supus uh, logodnicul dumneavoastră a, părut, a dispărut de la jurnalul de la ora 20. Parlamentul European poate să țină asta pe ordinea de zi, dar posibilitățile noastre sunt limitate. Ce fac autoritățile turce? E vorba de un asasinat care s-a derulat într-un loc care scapă justiției turce. Știm totuși prin reportajele pe care le-am citit în presă că serviciile de informații turce au fost, sunt foarte bine informate apropo de ce s-a întâmplat. Dacă memoria mea funcționează bine, Uh, s-au făcut ascultări la nivelul respectiv, deci dacă vedem lucrurile mai clar, trebuie să ne inspirăm din ce s-a aflat de către serviciile de informații turce. Deci, iată întrebarea mea. Cineva dintre noi poate să ne spună exact cum stau lucrurile uh, din privința dreptului, unde se află procedura, ce putem noi să facem, unde putem interveni pentru că dacă mergem dincolo trebuie să începem de la acest uh, preț, de la acest loc. Și apoi reacțiile politice. Am văzut că prințul moștenitor al Arabiei Saudite a căzut în brațele lui Putin. La ultimul uh, G20, ultima reuniune la nivel înalt a G20, puterea saudită nu este izolată, cel puțin Uh, din perspectiva lumii la care mă refer. Nu știu dacă am făcut destul, dar ajutați-ne să găsim posibilitățile pe care am putea să le folosim în plan politic și la nivelul dreptului. Cred că reuniunea aceasta este doar un început. Va trebui să facem analize mai uh, rafinate, mai în detaliu, însă mă bucur că uh, putem să participăm la această discuție pentru că ați ridicat o problemă reală. Lupta noastră pentru drepturile omului este avansată, trebuie să-i pedepsim pe vinovați și trebuie să fim și proactivi. Știu că nu e un răspuns la așteptările dumneavoastră, dar uh, premiul Saharov uh, decernează acest premiu de către, e decernat premiul Saharov de către Parlamentul European și în felul acesta sunt scoase în evidență persoanele care au impresia că sunt izolate. Ultimii laureați ai premiului Saharov au fost aleși de Parlamentul European cu multă înțelepciune cu multă pertinență, pentru că au fost găsite persoanele cele mai meritorii. Iar mai târziu, unii dintre ei uh, au primit și premiul Nobel pentru pace. Deci, deși nu putem face totul, nu rămânem inactivi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enkel. Mai mana. Permiteți-mi să-mi folosesc limba maternă astăzi aici. Și asta pentru că vreau să mă adresez și politicienilor germani. În primul rând, domnule Panțeri, vă mulțumesc pentru organizarea evenimentului. Cred că a fost impresionant și vreau să vă mulțumesc și pentru persoanele pe care le-ați invitat astăzi aici. Așa cum s-a spus deja sau s-a prezentat deja, cazul logodnicei, logodnicului doamnei Gegis nu e o excepție, ci mai degrabă e regula. Dar sunt lucruri care nu ajung totdeauna în ochiul public, pentru că n-au existat camere de vedere sau aș, de lua vedere sau așa mai departe, cât despre femeile care luptă pentru drepturile femeilor în Arabia Saudită, de mai multe ori am discutat în Parlamentul European despre ele. Sunt convins ca toți ceilalți de aici că trebuie să reacționăm mai mult Guvernul german, într-un mod interesant, deși de obicei îl critic, aici a reacționat și anume a oprit livrarea de arme spre Arabia Saudită se poate să existe o legătură și cu Yemenul aici, însă guvernul, administrația americană nu a făcut-o și toți trebuie să ne întrebăm de ce, pentru că vorbim despre arme, vorbim despre bani și interesantă e această contradicție în administrația americană, care pe moment pune presiuni foarte mari asupra guvernului din Venezuela, din nou un stat cu mult petrol, poate mai mult petrol decât în Arabia Saudită, însă nu pune deloc presiune asupra Arabiei Saudite. Și există această contradicție, iar eu consider că ar trebui să fie prezentată publicului. Doamne Otmarie, guvernul francez, în mod interesant, a, a acționat altfel decât cel german. Pentru mine e o contradicție tipică care există în Europa între guverne. Un guvern care întotdeauna cere armonizare peste tot, în toate domeniile. Eu sunt de părere că nu aduce prea, prea multe, fie dacă vorbim de euro, de buget, de garanția pentru șomeri în Europa, însă când vorbim de o reacție comună împotriva Arabiei Saudite, atunci aceasta armonizare nu mai are loc. Domnul Hedges are dreptate când spune că asemenea regimuri despotice trebuie să fie sancționate. Sunt convins de acest fapt. Însă nu înseamnă că nu putem să avem relații comerciale cu ele. Însă nu trebuie nici să eliminăm orice vină ar avea o. Timp de șase ani am fost președinte a industriei germane înainte de a intra în politică. Și trebuie să vă spun că mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine cu privire la anumiți oameni din industria germană care au fost foarte reticenți în ceea ce privește declarațiile pe care le-au făcut la summitul din Arabia Saudită după ce a fost masacrat logodnicul dumneavoastră. Chiar mi-a fost rușine atunci. Vreau să fac și două observații principiale. S-a vorbit astăzi aici de mai multe ori de Qatar, de Emiratele Arabe Unite, Bahrain. Există 58 de state musulmane în lume. Nu există niciunul, cu excepția Tunisiei, probabil, unde să fie respectate drepturile omului. Și despre acest fapt ar trebui să discutăm aici și să ne întrebăm de ce stau lucrurile așa cum stau. Și aș mai dori să clarific încă ceva astăzi aici, chiar dacă nu le place multor europeni. Vorbim întotdeauna de valori europene, European values. Trebuie să ne oprim cu acestea. Aceste drepturi ale omului sunt universale, sunt valori universale și atunci când discutăm despre European Values, valori europene, atunci cei care au puterea în aceste state de unde vin invitații noștri de astăzi sau din China, din Rusia, nu facem decât să le facilităm situația. Ei spun, voi aveți valorile voastre europene, noi le avem pe ale noastre, cele rusești sau cele chinezești sau cele musulmane. E o porcărie cu care trebuie să ne oprim pentru că drepturile omului sunt drepturi universale și sunt respectate și în afara Europei. Mă gândesc acum la Japonia, la Taiwan, Corea de Sud, alte state, la America Latină. După părerea mea, e o aroganță contraproductivă a europenilor aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Linda, mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru mărturii și pentru organizarea acestei reuniuni. Firește, nu toate țările din zonă sunt egale, dar cred că acolo există o problemă reală, uh, Arabia Saudită și țările din orbita acestei țări. Pentru că trebuie să ne îndepărtăm de acest cancer și de unele dintre ele pentru că altfel se suferă consecințele, așa cum s-a întâmplat în Qatar. Și nu există altă explicație decât asta. Și știm cu toții că așa este. Una e să vorbim în alți termeni și să nu spunem lucrurilor pe nume. Situația lui Khashoggi este foarte clar că Arabia a fost implicată și alții își întorc privirea și privesc în altă parte. E o rușine. E o rușine pe care o ignorăm și Parlamentul face și el acest lucru pentru că s-a discutat în plen și tema a dispărut din agenda politică și din presă. Dacă se întâmplă în alte țări, cineva numit Venezuela, am cere intervenții militare, inclusiv bombardarea acestei țări. Cred că trebuie să renunțăm la cinismul politic și să începem realmente să ne ocupăm de drepturile omului și pentru să ne ocupăm de supravegherea lor în toată lumea și în toate statele. Parlamentul a aprobat de trei ori embargoul de arme asupra Arabiei Saudite și totuși țările nu fac acest lucru și țările vând în continuare, începând cu țara mea, cu Spania. Se încheie acorduri pentru vânzarea de arme în Arabia Saudită, se întoarce privirea apropo de nenorocirile care se întâmplă în Yemen. Dacă ar face alte țări acest lucru, se vede ce s-ar întâmpla Vreau să vă reamintesc că nu de mult, acum câteva săptămâni, Comisia Europeană a pus Arabia Saudită pe lista statelor cu riscuri de uh, spălare de bani și de finanțarea terorismului. Dar aici noi întoarcem privirea în Parlament, întoarcem ochii în altă parte, se aud voci uh, din partea unor țări care au foarte multe resurse uh, și nu vor să fie lipsite de aceste resurse elitelor lor și alte țări care nu vor binele poporului. Cred că facem, uh, aducem democrației daune foarte mari și aducem de asemenea prejudiciem credibilitatea în rândul cetățenilor și vedem consecințele auzind Uh, aceste mărturii și auzind nenorocirile care se întâmplă în Qatar după blocaj. Evident, nu se aude aici nimic despre acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Maria Arena. Comisia de... Uh, nu sunt uh, membra acestei comisii, dar vreau să ascult mărturile, mai ales în ce privește drepturile femeilor pentru că adesea când suntem, când vorbim despre regimuri autoritare, regimuri care uh, au abordarea tradiționalistă, religioasă, primele care plătesc în ce privește drepturile sunt femeile. Și chiar dacă uneori e greu să spunem lucrurile în felul acesta, E adevărat că în momentul în care vorbim despre libertatea presei, despre libertatea de exprimare, drepturile omului, când vorbim despre femei anume, anumiți bărbați ne spun, nu, să începeți iar cu chestia asta, iar să aveți o abordare specifică la drepturile femeilor. Cred că e necesar ca în ceea ce privește peninsula arabă, să fim extrem de militanți în ceea ce privește drepturile femeilor, pentru că suntem într-o regiune în care aplicarea tradițională a Sharia impune femeilor să rămână în roluri și să fie lipsite de anumite drepturi dreptul la educație, de exemplu, dreptul la căsătorie, dreptul la moștenire, dreptul la educația copiilor, toate acestea le sunt in, interzise, sunt private de aceste drepturi conform șaria. Știm că respectarea strictă și tradiționalistă a abordării religioase, oricare ar fi religia, n-a fost niciodată un motor pentru emanciparea femeilor. Deci problema pe care o pun aici și întrebarea pe care o pun este următoarea. Uneori s-au făcut propuneri de către Ben Salman, princip, principele, prințul moștenitor, care, eu știu, a dus la o Uh, deschidere către modernitate, adică dreptul femeilor de a conduce mașină. Occidentul a fost seduit, sedus de această abordare modernă a drepturilor femeilor, dar se ascundea multe, se ascundeau multe alte lucruri în spatele acestui drept și vedem astăzi că multe femei sunt închise pentru că au încercat să exprime un punct de vedere în Arabia Saudită. Deci, iată ce întrebare pun. Cum am putea în cadrul uh, dreptului și respectării drepturilor omului să avem o chestiune specifică, respectarea drepturilor femeilor în peninsula arabă și cum să organizăm aceste revendicări feministe. Să nu ne speriem de termenul feminism în aceste țări. S-a spus acest lucru. Sunt diferențe, evident în ceea ce privește peninsula arabă, sunt modele care pot fi urmate pentru a putea face pași înainte. Mulțumesc! Eh, Liliana. Mulțumesc, Liliana. domnule președinte. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ascultat toate aceste mărturii azi. Nu pot decât să-mi închipui prin ce iad au trecut toți acești oameni. Nu știu dacă Parlamentul sau Uniunea Europeană pot face mare lucru. Nu prea cred. Dar cred că ceea ce putem face noi este să exercităm o oarecare presiune politică, după cum spunea și un coleg. Statele membre care fac parte în această Uniune însă pot face ceva și trebuie să o dorească în primul rând. Revin așadar asupra spuselor colegilor mei. Ce merită mai mult, respectarea drepturilor omului sau controlul resurselor de petrol? Viața jurnaliștilor este mai importantă sau contractele de vânzare sunt mai importante? Vânzarea de arme sau tânăra care a fost reținută? Ce este mai important? Să nu uităm nici de alianțele care au fost uh, agreate în deplină cunoștință de cauză, de exemplu în 2015 cu SUA, S-au creat foarte multe locuri de muncă în SUA datorită accesului acestea la piața din Arabia Saudită. Prin urmare, nu mai am mare, mare lucru de adăugat. După 5 ani de mandat, constat cu mare tristețe că abuzurile drepturilor omului continuă și acestea continuă să uh, piardă din importanță în fața contractelor comerciale. Domnul Culuglu, mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor care au avut curajul de a spune adevărul. De fiecare dată când vorbim aici despre Arabia Saudită sau despre Venezuela, există o oricare ipocrizie. Se aplică standarde duble diverselor țări. Sunt țări care au petrol și cu care avem relații bune sau sunt țări care au petrol cu care nu avem relații bune. Și atunci politicile sunt diferite. Ori de câte ori vorbim despre terorism, mai am și impresia că există acest element de ipocrizie. Știți foarte bine, știm cu toții că serviciile secrete saudite au fost foarte implicate pe 11 septembrie 2001, atacurile teroriste din New York și Washington. Vă puteți închipui ca serviciile secrete din altă țară, fără petrol, ar fi putut să participe în acest atac, fără niciun fel de consecință? Ar fi putut să participe și să își ascundă urmele? Nu, dacă ar fi fost orice altă țară care nu ar fi avut petrol, atunci țara respectivă ar fi fost eliminată de pe mond, Dar aici e vorba de Arabia Saudită. Atunci, mă supără foarte tare un lucru și doream să vă întreb două lucruri. În primul rând, considerați că ar putea să funcționeze sancțiunile? Și doi, dacă vă temeți pentru viețile dumneavoastră, de unde provine curajul acesta ca să veniți să ne vorbiți? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum îi vom da cuvântul doamnei Rosmaria Gili de la SAE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez un aspect. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus că nu putem face mare lucru noi considerăm din potrivă, Noi, ca Uniunea Europeană, putem face foarte multe lucruri și încercăm să facem multe lucruri. E vorba de drepturile omului, cei care veghează la respectarea drepturilor omului. Sunt foarte importanți pentru noi. Uniunea Europeană dialoghează cu toate țările din zona Golfului în vederea promovării și respectării drepturilor omului. Noi ne-am făcut exprimată opinia atunci când era nevoie. Am publicat mai multe declarații publice. Doamna Mogherini însă și-a dat aceste declarații. Sau doamna Mogherini în numele celor 28. Dar sunt și alte metode prin care veghem la apărarea drepturilor omului și la respectarea statului de drept în aceste țări. Există și căi diplomatice, mai puțin vizibile, pe care le urmăm. Aici se include, aici uneori sunt anumite măsuri mai eficiente chiar. De aceea noi continuăm dialogul cu acești, aceste țări. Există dialoguri pe tema drepturilor omului. Discutăm cu experți Discutăm despre totul. Da, ne îngrijorează, într-adevăr, reducerea spațiului de manevră politică în foarte multe dintre aceste țări din zona Golfului. Încercăm să contracarăm anumite argumente conform cărora uh, sunt probleme care provin din cauza îngrijorărilor de securitate. Noi dorim să ne concentrăm și pe stabilitatea pe termen lung. Și securitatea pe termen lung se poate obține doar în momentul în care oamenii respectă regulile, în momentul în care oamenii respectă libertățile personale și drepturile omului. În contactele noastre cu aceste țări, noi insistăm mai ales asupra dreptului la libera exprimare. Știm că acesta este cel mai problematic în cel mai multe dintre țări. Însă, nu uităm nici alte aspecte importante, printre care se numără și drepturile femeilor. În ceea ce privește cazul lui Jamal Khashoggi, noi am discutat cu Jamal când încă era în viață și el a discutat cu SEAE de mai multe ori. Vă aduc aminte de poziția oficială a Uniunii Europene. Se cere în mod clar o anchetă credibilă, cuprinzătoare și transparentă, prin care să se aducă lumină în mod deplin asupra circumstanțelor dispariției lui Khashoggi. Noi încă așteptăm să se realizeze acest lucru. Sperăm să obținem mai multă claritate. Insistăm și pe lângă Arabia Saudită să se ia măsuri în așa fel încât să se asigure că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Vocea noastră este în favoarea dialogului și Către cei care ne spun că ar trebui să uh, încheiem dialogul de aceste țări, le spunem nu. Lucrurile pot fi îmbunătățite doar dacă menținem dialogul deschis. Aceasta este vocea noastră răspicată în acest uh, aspect. Mai ales în cazul anumitor țări, de exemplu Bahreinul, care deveneau, într-o oarecare măsură, exemple de dialog național. Este important să continuăm dialogul și să punem în aplicare recomandările Comisiei BICI. În dialogul nostru, insistăm asupra faptului că ne îngrijorează uh, evoluția faptelor. Vă mulțumesc! Ok, grație! Bine, mulțumesc! Și acum, fiindcă avem foarte puțin la dispoziție, am să-i dau cuvântul să răspundă doar doamnei Hatice Cengiz. Au fost mai multe întrebări care au fost adresate. Vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mi-au fost adresate mai multe întrebări, mai multe chestiuni au fost menționate. În ceea ce privește tema noastră de azi, s-au spus foarte multe lucruri despre țările din peninsula arabă și încălcările drepturilor omului într-o anumită zonă. S-au spus mai multe lucruri despre aceste lucruri, mărturii, dar eu aș vrea să vă spun următoarele. Moartea lui Jamal, uciderea lui Jamal, de fapt, și eforturile diplomatice ale lui Jamal și mesajul pe care îl transmitea el mereu în dialogul său este foarte important. Este un mesaj important de reținut. Trebuie să analizăm experiența indivizilor pe care îi discutăm, să vedem care a fost parcursul lor în viață și să vedem ce mesaj doresc să transmită, ce au de spus în ceea ce privește anumită zonă, ce îmbunătățiri pot să sugereze pentru anumite domenii. Familia lui Jamal era foarte renumită, o familie bine cunoscută, avea capacități financiare recunoscute și Jamal avea foarte multă influență la rândul său. Cu toate acestea, iată, un astfel de, o astfel de persoană a devenit o victimă a sistemului care uh, i-a fost împotrivă, i-a fost potrivnic. nu s-a putut combate deloc acest, uh, această tendință. Ce încerc să spun practic este că toată lumea poate să devină, oricine poate să devină o victimă într-un astfel de sistem opresiv. Nici măcar faptul că se afla în Turcia nu l-a ajutat, faptul că nu se afla, afla acasă în Arabia Saudită. Nici măcar faptul că era logodit cu mine o, o, un cetățean turc nu i-a fost de ajutor. Rețeaua și-a întins tentaculele în jurul său, transfrontalier și la prins. Posibilitatea de a apăra persoanele care sunt astfel expuse este extrem de redusă. E vorba de o persoană foarte faimoasă, un jurnalist care a călătorit în străinătate, în SUA și mai departe, dar în ciuda tuturor acestor fapte, în ciuda faptului că uh, desfășura activități diplomatice, în ciuda tuturor acestor lucruri, a fost o victimă a fost victima acestui sistem îngrozitor. Pe scurt, ce încerc să spun? Problemele acestea care există în zona golfului nu sunt exclusive acelei zone. Aceste otrăvuri se răspândesc uh, peste granițe, aceste practici îngrozitoare. Este o situație de neconceput. Când stai să te gândești, ești îngrozit. Trebuie să înțelegem cât mai bine cât de periculoasă este situația. Din toate aceste motive, este extrem de important să existe anumite platforme prin care să fie prin care să colaboreze diversele agenții, diversele instituții implicate, în așa fel încât să-și coordoneze eforturile. Eu înțeles că înțeleg că în acest Parlament și în alte instituții similare există anumite lucruri care pot fi făcute sunt și sunt în același timp foarte multe interese care trebuie să fie apărate de către diversele părți, dar indiferent de aceste interese, important este următorul lucru. Dacă vorbim despre demnitatea omului, despre valori, despre valorile apărate de aceste instituții, e bine, trebuie să uh, acordăm atenția necesară eradicării acestui rău care s-a răspândit din acea zonă. Repet, eu sunt cetățean turc, locuiesc în Turcia, sunt student doctoral, am o proprie viață foarte îndepărtată de to- toate aceste lucruri și niciodată nu mi-aș fi putut închipui că voi cădea în această pânză de paianj, în această rețea, că voi fi victima acestei situații. Dar iată, asta este sunt victima acestei situații. În ceea ce privește procedura judiciară care se va iniția sau care a fost uh, demarată deja în Arabia Saudită, în ceea ce privește făptașii aceste crime, deci în ce, pri- ce privește această crimă, nu se pare că se vor înregistra progrese pe acel front. Poate că se va întâmpla ceva, dar oricum cred că vor fi uh, trecute sub preș foarte multe aspecte. De aceea este important să fim cu toții cât mai activi, trebuie să aducem la lumină uh, faptele acestea îngrozitoare, trebuie să colaborăm la toate nivelurile și în Turcia, diversele asociații, diversele structuri guvernamentale și neguvernamentale trebuie să colaboreze, dar și în afara Turciei, în Europa, în întreaga lume, trebuie să facem tot ce se poate în așa fel încât să consolidăm presiunea politică necesară. Dacă dispunem de această voință politică, putem să eradicăm acest rău din întreaga lume. Și în încheiere, aș dori să spun, să-i spun domnului Henkel un lucru. A spus un lucru despre Uniunea Europeană și istoria Uniunii Europene. Și diversele discrepanțe, diferențe care există în această structură politică Uniunea Europeană. Înțeleg toate aceste lucruri, dar uh, Repet, trebuie să ne concentrăm pe chestiunea centrală aici, apărarea drepturilor omului și apărarea demnității umane. Sancțiunile probabil că sunt utile, dar cred că ar trebui să facem un pas uh, în plus, dincolo de sancțiuni. După cum spune și domnul Henkel, înțeleg că fiecare stat membru al Uniunii Europene poate că are propriile sale interese, interese de stat. Dar trebuie să depășim acest nivel al intereselor, mai ales în momentul în care e vorba de interese care țin de profit, de bani. Nu. Trebuie să înțelegem, repet, că lumea nu poate să avanseze în mod eficient decât dacă se respectă așa cum trebuie demnitatea persoanelor. Nu e vorba doar de a impune sancțiuni Trebuie să existe un fel de instrument, un fel de mecanism care să cuprindă mai mult decât atât, care nu se concentrează doar pe sancțiunile economice. Războiul sau amenințările de natură militară, nici acestea nu sunt o soluție, după cum s-a spus și aici, posibilitatea amenințărilor asupra altor țări care uh, înfăptesc astfel de crime nu sunt o soluție. Amenințarea cu războiul nu este calea pe care trebuie să o urmăm deloc. Simt că există, trebuie să existe o altă cale pe care trebuie să o descoperim împreună. împreună. Înainte să descoperim această cale împreună, fără îndoială, trebuie să vorbim cât mai răspicat, să găsim metode prin care să colaborăm ca să eradicăm acest rău de pe fața pământului care a venit din acea regiune. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumesc foarte mult! Cred că aici putem uh, să încheiem uh, schimbul de opinii. Le mulțumesc foarte mult tuturor invitaților noștri care ni s-au alăturat uh, în această discuție extrem de importantă. Trebuie să se facă eforturi importante în peninsula arabă pentru a apăra drepturile omului în fiecare stat din acea zonă. Embargourile sunt o posibilă soluție, dar sunt și alte soluții. Doamnei Cengiz, vreau să-i spun următoarele. Este o dramă, o dramă care ilustrează problemele foarte serioase, foarte grave, cu care ne confruntăm. Arabia Saudită trebuie să-și schimbe abordarea, mai ales uh, măsurile pe care le ia în domeniul drepturilor omului. Toate aceste lucruri sunt foarte clare în urma evenimentelor din ultimele luni cu logonicul dumneavoastră, domnul Hashoggi. Parlamentul European va face tot ce poate în așa fel încât să apere această cauză și să lupte pentru drepturile omului în regiune. Vă mulțumesc pentru atenție.